probleme comerciale și avem de asemenea o serie de uh, dosare importante uh, pe care uh, le-am tratat în perioada președinției italiene, inclusiv importante acorduri comerciale, CETA, dar și în alte domenii în care era nevoie de o mai uh, bună implementare a unor acorduri comerciale care uh, sunt deja în uh, vigoare, de asemenea probleme legate de TDI și de IPI și ne interesează cum putem, în baza relațiilor comerciale, să creăm locuri de muncă suplimentare în Europa. Schimbul nostru de uh, vedere a fost foarte bun. Îmi doresc ca și pe viitor să avem o la fel de bună uh, colaborare între Parlamentul European și președinția. Cu această introducere vă dau cuvântul, domnule ministru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și vicepreședinților Comisiei și membrilor Comisiei prezenți în sală. Mă bucur să am ocazia să vorbesc din nou în fața Comisiei dumneavoastră pentru a face un bilanț al președinției italiene în domeniul politicilor comerciale. Înainte de toate, aș dori să mă refer la uh, aspectele legislative în ce privește uh, modelarea instrumentelor comerciale și uh, inclusiv a achizițiilor uh, publice și a licitațiilor. Președinția italiană uh, și-a luat câteva angajamente uh, ferme de a contribui la modernizarea instrumentelor de politică comercială. Încă în 2012 Comisia a inițiat din acest punct de vedere Uh, proceduri uh, pentru a putea să ne protejăm din punct de vedere al intereselor comerciale față de statele terțe. Urmă să uh, încercăm să ne protejăm față de acele state care ar putea să aibă instrumente puternice, dar care să se bazeze pe practici comerciale neloiale. Parlamentul European uh, ne-a susținut în aceste eforturi și uh, bine înțeles că uh, am apreciat rolul Parlamentului în calitate de colegiuitor în această uh, ultimă jumătate de an am încercat, din acest punct de vedere, să stabilim niște direcții de acțiune apropiind pozițiile eventual diferite, divergente, eventual între statele membre și uh, instituțiile europene. Ne-am străduit să inițiem un dialog mai intens cu Parlamentul European. Din păcate, la nivelul Consiliului, divergențele dintre statele membre uh, nu au reușit să fie învinse. La finele uh, lunii decembrie am uh, constatat că există aceste poziții foarte diferite și am încercat să Eh, găsim soluții pentru ca pe viitor pozițiile să se uh, apropie. Iar în ce privește IPI, eh, instrumentul internațional de uh, licitație, am încercat de asemenea să găsim uh, posibilitatea de a apropia pozițiile dintre statele membre. Au existat însă, din păcate, doar declarații uh, și uh, propuneri tehnice care nu au fost respectate. Noi știm că pentru uh, întreprinderile noastre uh, ar fi foarte important să permitem inclusiv statelor terțe să participe la licitații, dar din acest punct de vedere încă există o discriminare a statelor terțe, uh, inclusiv de către partenerii noștri comerciali. Uh, trebuit să găsim uh, niște uh, modalități juridice de a facilita statelor terțe participarea la licitații. Nu am reușit însă să înlăturăm în totalitate acest tip de discriminare. Și am constatat, din păcate, în timpul președinției italiene că divergențele între statele membre continuă să existe. Eh, există diferențe față de gândirea pe plan comunitar și gândirea eh, pe plan național. Noi sperăm că din acest punct de vedere dezbaterile în Consiliu vor continua, pentru că sarcina noastră față de Parlament și față de cetățeni este să găsim poate o abordare alternativă Uh, să avem o uh, gândire inclusiv în domeniul tehnic din acest punct de vedere și să ne putem baza pe sprijinul Comisiei. Uh, în reuniunea ultima întâlnire la nivel înalt a Consiliului de Specialitate, am spus că au fost exprimate poziții care, într-un fel, însemnau um, o fractură ideologică în ce privește construcția de um, măsuri de protecție uh, comercială. Um, multe uh, state au avut din acest punct de vedere o atitudine clar protecționistă, dar Italia nu împărtășește o asemenea atitudine. Eu cred că uh, nu trebuie să existe o atitudine protecționistă exacerbată. Noi trebuie să ținem seama de prevederile Organizației Mondiale a Comerțului. Uh, iar în ce privește um, acordul privind facilitățile uh, comerciale, la un moment dat uh, am ajuns într-un impas. Uh, în perioada președinției italiene însă am reușit să depășim anumite aspecte și până la urmă, inclusiv în ce privește furnizarea de alimente, din acest punct de vedere existat o înțelegere inclusiv cu Statele Unite ale Americii. În ce privește uh, depozitarea produselor și uh, stabilirea unei proceduri care să se aplice începând cu 2015, OMC-ul a găsit deja soluții care să permită rezolvarea problemelor ă, care trenau din acest punct de vedere, cred că uh, pot fi reluate anumite negocieri comerciale, inclusiv în baza deciziei pe care conferința pe plan ministerial uh, le-a stabilit. În cadrul președinției italiene am uh, negociat inclusiv tratatul parteneriatului transatlantic și noi sperăm, așa cum am spus și la prima audiere că de fapt la unison s-a căzut de acord ca mandatul să devină public. Eu cred că rundele de negocieri de aici înainte ar trebui să aibă concluzii care să fie făcute publice. Asta înseamnă și o mai mare apropiere de cetățean. Am prezentat o serie întreagă de documente în legătură cu TTIP și ă, a fost un semnal și în afară am putut demonstra și Statelor Unite că anumite aspecte ale negocierilor TTIP interesează pe toată lumea. Cred că s-a ajuns la o ă, mai mare dinamică în cadrul acestor negocieri Um, să încercăm să atragem noi investiții pentru a crea șanse noi pentru cetățeni și pentru creșterea economică de ambele uh, părți ale uh, Oceanului Atlantic. Această mai mare transparență este o noutate și cred că și uh, noua uh, strategie a Comisiei urmează să fie discutată în uh, întâlnirea Consiliului de mâine. Ne dorim un dialog cu societatea civilă cu uh, publicul larg uh, și să exprimăm, explicăm cetățeanului ce avantaje poate aduce încheierea acestui acord de parteneriat transatlantic. Ne dorim să respectăm principiul că uh, aceste concluzii legate de TTIP trebuie să uh, rămână uh, diferențiate clar de alte probleme comerciale care trebuie să fie uh, rezolvate. Din acest punct de vedere și decidenții din Statele Unite trebuie să uh, ne împărtășească opinia. Alte modalități de acțiune în domeniul comercial de-a lungul ultimelor șase luni ne-am străduit uh, să promovăm să uh, urgentăm aceste negocieri cu Statele Unite. Sperăm ca la finele anului 2015, 2000, începutul anului 2016 să fie finalizate aceste negocieri. Trebuie să acționezi uh, creativ, pentru a ne putea imagina că în uh, anul 2016, când uh, în Statele Unite uh, o nouă administrație va prelua mandatul, să se creeze un nou raport de forțe Uh, care să stimuleze creșterea economică. De altfel, în Statele Unite deja costurile uh, energiei electrice au scăzut de pe acum. Eu cred că la întâlnirea dintre doamna Malmström și domnul Foreman, care este negociatorul șef din partea Statelor Unite, să se poată facă deja niște uh, propuneri, să se echilibreze puțin ambiția cu realismul. Va trebui uh, să uh, valorificăm consultațiile pe care Comisia le-a inițiat din acest punct de vedere. Și eu sper ca Parlamentul să poată să analizeze mai intens uh, această problemă pentru a putea uh, vedea cum putem reformula uh, solicitările legate de ISDS. Ca să nu se ajungă la un efect de domino. Uh, știm că există acorduri deja cu Canada, Singapore și chiar cu China în acest domeniu și în ce privește licitațiile publice, trebuie să putem să ne apărăm corespunzător interesele și în cadrul acordului TTIP. Eu cred că trebuie să ne gândim că vom avea peste 400 de acorduri bilaterale care să um, se bazeze și pe uh, clauze de exceptare. Eu în concluzie pot să spun că în ce privește acordurile bilaterale de investiții, mai ales cu țările de dezvoltare și țările emergente, creează un cadru uh, bun pentru acordurile bilaterale de investiții. Uh, ne dorim uh, un tratament uh, mai uh, echitabil pentru investitorii străini, o clauză de uh, tratament pe bază de egalitate. Investitorii vor avea posibilitatea să își apere drepturile și în urma unor uh, proprii inițiative, uh, astfel ca litigiile să poată fi rezolvate și în cadrul unor instanțe internaționale și eh, după semnarea eh, acordului eh, reformator de la Lisabona, problemele legate de investiții, acordurile care au fost semnate cu peste 130 de țări îmbunătățesc situația. Este vorba despre investiții directe din străinătate, acordurile FTI. Sigur că mai există niște lucruri care trebuie să fie uh, rezolvate în acordurile bilaterale, dar uh, trebuie să vedem cum putem uh, să rezolvăm lucrurile uh, și din perspectivă comunitară. Pe 11 noiembrie am publicat niște concluzii ale președinției italiene care solicită și o mai mare flexibilitate din partea statelor membre. Consiliul dorește să sublinieze uh, în felul acesta că agenda comercială comunitară uh, este element esențial al politicii de creștere economică. Pornim de la Uh, ceea ce Consiliul a decis în iunie în ce privește dimensiunea uh, comerțului exterior ca instrument de stimulare a creșterii și ocupării forței de muncă. Acest instrument constituie o uh, nouă solicitare a Consiliului și la adresa Comisiei să reformeze strategia de politică comercială, adaptând-o la noile condiții politice și economice. Noi sperăm ca prin aceste considerații informații să uh, fie uh, într-un fel aplanat uh, și prăpastia între reglementările legislative care au existat până acum. Am făcut progrese și în ce privește acordul cu Japonia. A fost analizată clauza anuală de randevu și uh, noi dorim uh, să respectăm foaia de parcurs care a fost stabilită încă la începutul negocierilor. Acum am uh, introdus pe lista de uh, prioritate pentru acordarea de contracte pentru cele trei companii japoneze din domeniul căilor ferate. Uh, ne uh, dorim să consolidăm relațiile cu acest partener comercial. Au progresat acordurile și cu alte state, dar există încă o serie întreagă de uh, chestiuni care trebuie să fie rezolvate uh, în domeniul pescuitului, dar și în alte domenii uh, care necesită clarificare pe plan bilateral. Consiliul însă va urmări aceste progrese. În ce privește preferințele autonome, le-am avut de asemenea în atenție în Comisia INTA urmează uh, uh, să fie aprobate anumite acorduri, inclusiv de pildă preferințele comerciale autonome cu Republica Moldova. Președinția italiană uh, inclusiv în ce privește Balcanii Occidentali, a făcut demersuri de extindere a relațiilor comerciale preferențiale. inclusiv în baza regulamentului 1215. În iulie 2014, negocierile de aderare la uh, acordul de liber schimb uh, cu Columbia au fost uh, finalizate. Acest document al Comisiei există deja și este valabil pentru toate produsele din această țară care în cadrul acordului de liber schimb urmează să fie uh, importate în statele Uniunii Europene dar să uh, ne gândim la posibilele dezavantaje uh, care ar putea să apară pentru întreprinderi din Uniunea Europeană și din uh, Ecuador. Trebuie să ă, ă, analizăm și amendamentele ă, care au fost înaintate și unele solicită clauze de încetare a prevederilor preferențiale. Am cerut un aviz al serviciului juridic din acest punct de vedere. În ce privește negocierile cu parteneriatul economic cu trei grupuri regionale din Africa, Africa Occidentală, dar și din Africa de Sud și Africa de Est, am putut finaliza negocierile. Sunt acorduri comerciale foarte importante pentru că în felul acesta putem crea un echilibru al relațiilor regionale cu diversele regiuni din Africa, mai ales cu țări care nu au uh, ieșire la mare se acordă anumite uh, prevederi preferențiale de acces uh, la uh, piața internă europeană. Uh, chiar și uh, prin ECAS uh, s-ar putea opera încă anumite modificări. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare cuprinzătoare și ea a demonstrat că dumneavoastră v-ați asumat un rol foarte activ în calitate de uh, președinți ai Consiliului și apreciez uh, mai ales uh, demersurile făcute în cadrul TDI aș sublinia uh, deja ceea ce ați afirmat dumneavoastră. Nu pot să înțeleg de ce anumite state membre Uh, uh, nu apreciază acest instrument care este necesar în cadrul unui uh, comerț mondializat. Există un număr mare de state cu care am acordat, am încheiat acordul de liber schimb. Este nevoie însă să dispunem de o bază legislativă uh, modernă, inclusiv uh, pentru a uh, putea să ne protejăm uh, propria producție. Trebuie să acordăm Consiliului un mandat substanțial să poată să promoveze acest instrument și eu cred că vom găsi și în Parlament un instrument modern în acest sens. Deci, trebuie să convingem și statele membre care încă se opun. Voi da cuvântul acum, în primul rând, reprezentanților grupurilor politice și după aceea vom avea o a doua rundă a intervențiilor din partea deputaților în nume propriu. Din partea PPE, văd că domnul Caspari nu este prezent în sală. Domnul Kelly a dorit să intervină din partea PPE. Thank you very much and, uh... Mulțumesc frumos și da, vă mulțumim pentru prezentarea foarte cuprinzătoare din partea președinției uh, italiene. Eu cred că s-au descurcat foarte bine, pentru că în unele privințe este cea mai dificilă și cea mai strategică președinție. Ei trebuie să uh, calibreze uh, elementele aduse de noua legislatură și toate celelalte elemente și cred că s-a descurcat foarte bine. Chiar și munca din spatele culiselor a fost una uh, foarte amplă, pentru care probabil că nu uh, îi va lăuda nimeni. Însă, uh, acordurile făcute în domeniul comercial au fost foarte bune și s-au desfășurat la un ritm uh, constant. Am o întrebare legată de un singur punct și <coughs> poate ne pot ajuta să clarificăm acest lucru înainte de sfârșitul președinției lor. Și uh, anume legat de OSDS, mai ales în ceea ce privește TTIP-ul. Uh, acest uh, OSDS este considerat de foarte multă lume ceva rău și periculos. Dar, de fapt, nu cunoaștem în profunzime lucrurile. Și atunci mă întrebam dacă președinția italiană nu ar putea organiza o audiere, poate în această comisie, și să ne aducă experți pentru a ne explica cum au funcționat lucrurile în trecut, cum funcționează acum, cât de des a recurs la acest mecanism și uh, care sunt probabilitățile și previziunile pentru viitor, ca să discutăm într-un cadru structurat și să plecăm de aici cu cunoștințe reale și nu cu multe presupuneri, așa cum se întâmplă acum. Presupuneri care nu sunt neapărat bazate pe fapte. Deci dacă s-ar putea realiza acest lucru, cred că ar fi un mod foarte util uh, ca președinția italiană să-și încheie mandatul, pentru care le mulțumesc. Doamna Alesa din partea socialdemocraților acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare foarte detaliată a activităților președinției pe care o reprezentați. Eu am trei observații de natură generală. Colegii mei vor intra mai mult în detaliile fiecărui dosar în parte. Totul pleacă de la o problemă de fond legată de politica comercială cum să putem accelera intrarea în vigoare a tratatelor și a acordurilor comerciale când chiar și ieri, în cadrul schimbului de opinii cu comisarul, se, părut, se pare că toate grupurile s-au pus de acord asupra necesității de a avea în viitorul cât se poate de apropiat tratate care să nu dureze prea mult timp, să trecem de la un acord sau mai degrabă de la intrarea uh, în vigoare a unui acord la 2-3 ani după încheierea negocierilor, acest lucru nu prea este compatibil cu viteza cu care evoluează lumea. Celelalte uh, colțuri ale lumii evoluează, iau decizii mai rapide și atunci ne confruntăm cu această incertitudine. Uh, acesta este un element de fond vis-a-vis -vis de procesul decizional european în cadrul uh, domeniului de comerț internațional. Apoi, vis-a-vis -vis de transparență, am apreciat foarte mult eforturile președinției italiene care a reușit să deblocheze situația vis-a-vis -vis de declasificarea mandatului și de ceea ce s-a propus săptămâna trecută. Dar noi considerăm că sunt necesare progrese suplimentare. Cum? Plecând de la declasificarea documentelor de negociere, cum am putea să ajungem la o transparență reală care, bineînțeles, să implice Parlamentul Uh, să-i acorde rolul proactiv pe care îl are față de cetățeni, dar totodată și față de uh, Consiliu. Și nu doar când vorbim de TTIP, ci și de celelalte acorduri. Deci cum ar putea Consiliul și Parlamentul să permită îmbunătățirea implicării cetățenilor. Și apoi, o întrebare mai concretă. După părerea dumneavoastră, uh, care ar putea să fie prioritățile reluate în noua comunicare care, grație elanului uh, imprimat de președinția italiană, va fi prezentat în lunile următoare. Deci, care ar fi prioritățile integrate în această nouă comunicare care vor stabili viitorul politicii comerciale europene? Mulțumesc! Bati. Mulțumesc. Din partea grupului ECR, domnul Stapati. Ich habe kein mandat. Nu am un mandat să intervin. Thank you, Chair. Thank you, Minister, uh, for your efforts. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, pentru eforturi și raporturi detaliat Președinția noastră a tot vorbit despre susținerea pentru TTIP și cred că acest lucru este foarte bun. De asemenea, concluziile, uh, ultimele concluzii ale Consiliului au fost destul de vagi, după părerea mea, și cred că um, Consiliul nu s-a implicat în dialoguri cu factorii de interes și nu a participat proactiv la dezbaterea publică și nu s-a asigurat uh, că implicarea factorilor de interes este suficientă. Noi, suntem, noi primim sute, dacă nu mii de e mail în fiecare zi cu care își exprimă exurarea pe această temă, dar este evident că nu putem face totul singuri, spune doamna Șache. Și trebuie să abordăm mai îndeaproape uh, chestiuni de natură locală și națională. Mă bucur că mandatele de negociere sunt publice, dar în același timp a durat foarte mult să ajungem aici și trebuie să ne întrebăm care este calea cea mai bună de a continua. Cred că sunt multe modalități prin care transparența și accesul la informații, precum și implicarea, se pot îmbunătăți. Și dat, dat fiind leadership-ul uh, președinției noastre, vreau să vă întreb dacă uh, Um, aveți planuri în acest sens? Doriți să continuați uh, uh, angajarea în cadrul TTIP și ce credeți că puteți face să convingeți guvernele că vorbim despre ceva serios și trebuie să contribuie la progresul acestei dezbateri pentru ca toată lumea să fie mai bine informată? Nu am ajuns încă în momentul deciziilor finale, dar vedem că există o atenție disproporționată pentru anumite subiecte și în timp ce altele nu a, altora nu li se acordă nicio atenție și cred cred că acest lucru ar trebui să se schimbe. O altă întrebare, analizând ultimele concluzii ale Consiliului, s-a discutat despre exporturile uh, cu utilizare conformă și cred că este important uh, să includem uh, și impactul asupra drepturilor omului pe lângă celelalte, impactul de cealaltă, de cealaltă natură. O parte din acest lucru a fost uh, recunoscut de statele membre, dar cred că Uniunea Europeană trebuie ea însăși să-și asume o poziție de lider mai uh, susținută în acest sens. Cum vedeți poziția acestui lucru în Consiliul? Parlamentul a tot încercat să discute pe acest subiect, dar și conducerea Consiliului ar fi util. Mulțumesc frumos, spune domnul președinte. GUE, domnul Ionic, din partea verzilor. Atunci, Mulțumesc, domnule ministru. Uh, vreau să subliniez importanța uh, ceea ce spunea domnul Langhe vis-a-vis de instrumentele de uh, apărare comercială. Uh, panourile fotovoltaice au rămas uh, majoritar uh, provenite din China, ceea ce a distrus uh, societăți importante în uh, Europa și ar trebui să ne putem proteja. Apoi, vorbeați despre piețele publice și dificultatea de a găsi un acord de reciprocitate. Eu cred că principiul reciprocității, da, este unul bun, evident, dar dacă e vorba de a construi reciprocitatea pe baza sistemului european care vorbește despre deschiderea piețelor publice de la sine înțeleasă, ceea ce este o excepție în sine, cred că este de fapt o eroare. Astăzi, statele au o capacitate atât de mică de finanțare publică încât piețele publice trebuie să devină în Europa, ca și în Statele Unite, ca și la toți ceilalți parteneri comerciali, uh, instrumente în serviciul strategiilor noastre de dezvoltare economică și cred că aceste strategii permanente de deschidere a pieței economice de la sine înțeleasă este o greșeală. Vis-a-vis -vis de tratatul transatlantic, ultima dată când ați fost la noi, domnule ministru, ne-ați spus că poziția președinției italiene este să meargă spre un nou mandat mai limitat, recalibrat cu o nouă strategie și, în sfârșit, când facem legătură între raportul Consiliului din 21 noiembrie și ceea ce spuneați noastră, ne dăm seama că nu s-a schimbat nimic sau cel puțin comunicare, în ceea ce privește comunicarea Consiliului vis-a-vis -vis de tratatul transatlantic. Aș vrea să știu ce, care, care este sensul pe care l-ați înțeles în această dificultate de a recalibra mandatul privind uh, tratatul transatlantic. Și apoi, vis-a-vis -vis de ISDS, situația în Europa economică, socială, democratică nu este atât de luminoasă încât să nu, ne, să nu trească să ne întrebăm vis-a-vis -vis de instrumentele pe care le-am folosit, să nu ne asumăm faptul că poate am uh, comis și erori. Uh, vis-a-vis de ASDS nu e doar o problemă de comunicare. IMM-urile uh, din Germania au respins acest proces. Mai multe parlamente naționale au, au respins și ele principiul ASDS. De ce să spunem doar că protecția investițiilor se traduce automat printr-un singur mecanism care să fie acest ASDS? Eu vă invit să avem o dezbatere politică serioasă pe miza suveranității, pe problema uh, colectivității statelor la nivel federal european sau în altă parte, dar să nu spunem doar că e o problemă de comunicare și că nu explicăm uh, bine lucrurile și de aceea oamenii sunt împotrivă. Mulțumesc! Uh, da, prima rundă s-a încheiat. Aveți uh, cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru aprecierile vis-a-vis -vis de prezentarea foarte detaliată. Sper că asta nu înseamnă că am fost și foarte plictisitor. Dar o să încep cu întrebarea legată de ISDS. Da, mai întâi trebuie să organizăm o întâlnire în Parlament și Consiliu vis-a-vis -vis de această problemă a ISDS-ului. Da, trebuie o discuție serioasă, una corectă, fiindcă trebuie să citim îndeaproape mandatul de negociere care spune că orice clauză ISDS nu poate să aducă prejudiciu posibilității statelor membre de a face tot ce e nevoie în termen de uh, servicii publice, uh, siguranță și așa mai departe. Asta este clar. Ce spuneam eu este că astăzi este, este folosit mm, des de statele membre, chiar și uh, un, în cadrul unul, în sistem unul împotriva celuilalt. Și atunci n-am face decât să uh, înmulțim restricțiile. Vis-a-vis -vis de cazurile de expropiere și de discriminare, de exemplu. Iată așadar care sunt cazurile care permit folosirea ISDS și nu trebuie uh, să îl înțelegem și să îl manipulăm altfel. Mai devreme am citit uh, raportul uh, german pe acest subiect. De fapt, nu vrem ca prin intermediul acestui mecanism să creăm un sistem care să uh, mențină uh, mecanismele naționale care sunt mai restrictive și mai naționale, ceea ce ne-ar împinge la evitarea problemei de fond la nivel european. Așadar, accelerarea în vigoare a intrării în vigoare a tratatelor. Este adevărat că astăzi, odată ce un tratat a fost uh, parafat, trebuie să așteptăm ca el să fie tradus. Mie acest lucru mi se pare absurd. Faptul că Europa trebuie să aștepte șase, opt luni pentru traduceri este un termen enorm. Pierdem ocazii comerciale, pierdem uh, ocazii uh, pe care le-ar avea IMM-urile pentru exporturi. Este un lucru pe care ar trebui să-l uh, discutăm și președinția următoare chiar ar trebui să-și pună uh, problema traducerii acestor texte. Apoi, pachetul Malmström. Este un pachet bun, este un pachet echilibrat pe care îl vom susține. De altfel, chiar mâine am Spuseserăm deja că uh, oferim, Consiliul oferă susținere uh, comisarului fie pentru transparență în cadrul TTIP, fie pentru a înțelege cum am putea extinde acest uh, și aplica acest uh, proces de transparență și altor tratate internaționale. M-ați întrebat care sunt prioritățile. Și este doar părerea mea, dar eu cred că astăzi uh, asistăm la un așa numit big game, care se referă la chestiunile comerciale. Dacă citiți raportul comisiei, de altfel uh, chiar vă recomand să o faceți, uh, raportul vis-a-vis -vis de barierele tarifare care au crescut, o să vedeți că primele țări sunt țări din cadrul BRIC. Ce înseamnă asta? Aceasta înseamnă că am permis acestor țări să se dezvolte, creând un dezechilibru până la urmă. Iar acum, ele se protejează prin, instrumentul, prin intermediul acestui instrument care este un instrument insidios până la urmă. politica noastră a creat asimetrii, dar acest lucru nu poate să permită închiderea evidentă a anumitor piețe și uh, închidere care se ascunde în spatele unor anumite formulări. Acest tratat este acum în curs de negociere, TTIP. Dacă luăm toată această zonă, uh, vorbim de 60% din PIB-ul mondial. Avem astfel o zonă geografică în care anumite țări au acceptat să intre în acest joc în mod echilibrat, dar ar trebui să folosim acest lucru pentru a face presiune pe țările BRIC, astfel încât în a doua etapă a, a globalizării să putem reechilibra lucrurile. Consecința este, până la urmă, o presiune enormă asupra veniturilor clasei medii. Și atunci, dacă suntem puțin mai uh, fermi uh, vis-a-vis -vis de interesele Europei, cred că acest lucru ar uh, fi și în avantajul liberului schimb până la urmă. În sfârșit, transparență, dezbateri publice vis-a-vis -vis de TTIP. Eu sunt parțial de acord cu dumneavoastră. Cred că concluziile au fost foarte clare, fiindcă ele spuneau că trebuie să încercăm să mergem, să progresăm cât mai repede posibil și să ajungem la o încheiere cât mai repede posibil, dar trebuie să respectăm mandatul. Și eu n-am vorbit niciodată despre o modificare a mandatului. Cred că în acest moment uh, acest lucru ar duce la închiderea negocierilor cu Statele Unite și nu ne permitem acest lucru. Ne aflăm într-o situație unde amenințările geopolitice sunt tot mai mari, amenințările comerciale de asemenea, tocmai vă vorbeam despre barierele non-tarifare, uh, și avem nevoie de un acces suplimentar la piețe, atât noi cât și IMM-urile noastre, și cât mai repede cu posibil. Deci da, concluziile ar fi putut fi mai ferme, dar acesta a fost nivelul de consens la care s-a ajuns. Și trebuie și să respectăm o serie de sensibilități. Oricum însă, Consiliul a spus clar că trebuie să acționăm, să acționăm repede și respectând cadrul mandatului. Putem face mai multe în ceea ce privește transparența, da, e adevărat și, de altfel, sunt de acord cu dumneavoastră. Este și o datorie a statelor membre. Vorbesc despre acest lucru atât Parlamentului, cât și ONG-urilor și uh, tuturor celor care vor să conducă această dezbatere. Și sunt adesea dezamăgit de faptul că, în cele din urmă, toată lumea cere mai multă transparență, dar nimeni nu citește mandatul. Continuăm să vorbim de servicii publice, de organisme modificate genetic, care nu figurează în mandat, audiovizual, excepțiile culturale. Deci, cred că odată ce vrem mai multă transparență, trebuie și să maximizăm efectele. Apoi, apropo de piețele publice și panourile fotovoltaice, sunt de acord cu dumneavoastră. Știu că Italia a cerut uh, de multe ori măsuri împotriva comportamentului incorrect al chinezilor și, de altfel, chiar uh, s-au luat uh, măsuri de combatere. Deci, este clar că există o problemă. E o problemă ideologică, aceeași despre care vorbeam mai devreme. Jumătate din Consiliu estimează că orice fel de răspuns, chiar și față de aceste comportamente incorrecte, ține de protecționism. Eu cred că e o eroare când, și când vorbim de TDI și când vorbim de panourile fotovoltaice. Eu cred că este o eroare, dar e o dezbatere care trebuie să continue. De altfel, la fel se întâmplă și în Parlament. Aceleași țări care în Consiliu se opun și își uh, folosesc dreptul de veto, uh, se regăsesc pe aceeași poziție și în Parlament. Apoi, în ceea ce privește piețele publice, nu putem închide Europa în fața țărilor care își deschid piețele uh, pentru noi. Vă mulțumesc. Îmi pare rău, poate am, fost prea, am vorbit prea mult. Uh, Acum și îmi cer scuze față de grupul EFT, doamna Beghini. Grazie, signor președinte, signor viceministru, eu seguit cu atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru V-am urmărit cu multă atenție, am urmărit uh, activitatea președinției italiene și trebuie să spun că a fost o ocazie extrem de mare pentru a putea face o serie întreagă de lucruri, dar mi se pare că aceste ocazii nu au fost întotdeauna folosite pe deplin în ce privește TDI, în ce privește uh, unele dintre instrumentele care ar trebui să ne permită să protejăm întreprinderile. Mă refer aici la protejarea reglementărilor europene. Acest lucru e valabil și pentru achizițiile publice, ca și pentru negocierile referitoare la tratatul comercial cu Statele Unite. V-ați referit la publicarea mandatului negocierilor, dar nu uitați că documentul acesta uh, era disponibil, există de fapt uh, de un an. Uh, nu e un rezultat foarte mare, dar oricum. Am fi putut, poate, să profităm de această ocazie și să încercăm să promovăm Uh, problema aceasta la comisie. Cred că am ratat o uh, ocazie. Cred că președința Italia, președinția italiană a născut multe speranțe, uh, dar cred că suntem oarecum dezamăgiți pentru că am ratat niște ocazii. IMM-urile contau pe acest lucru și s-ar putea ca guvernul să-și apropie, să-și accepte responsabilitățile. Domnule ministru, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea de azi dimineață, doamna Critos. Aș dori uh, să vă, să-mi spuneți care sunt uh, părerile dumneavoastră despre mineralele din zonele de conflict. Uh, sunt foarte, eu primesc foarte multe e mail privind tratatul cu Statele Unite și se cere oprirea lui și de asemenea primesc multe e mail legate de mineralele din zone de conflict. Deci vreau să știu cum vom uh, urm- folosi uh, politica comercială pentru a promova drepturile omului și dezvoltarea. Apoi, uh, intervențiile publice care ar trebui să devină măsuri obligatorii, nu opționale. Am auzit multe lucruri despre acest lucru și aș vrea să știu ce părere aveți despre această dezbatere la nivelul Consiliului? Și dacă credeți că se va ajunge la un instrument obligatoriu care nu se va referi doar la topitorii, ci se va referi și la lanțul, lanțul de aprovizionare în ce privește mineralele din zonele de conflict. Mulțumesc. la rândul meu, spune domnul Schuster. Pe mine mă interesează aceste instanțe private pentru litigiile investitor-stat și uh, mă uh, întreb uh, în legătură cu experiența cu Statele Unite, Canada, au existat lipsa acestei clauze ISDS până acum o piedică în uh, relațiile comerciale, pentru că de fapt noi știm că în domeniul investițiilor există deja o uh, bună relație vis-a-vis -vis de investitori din Canada și Statele Unite. Deci, uh, eu cred că acordurile bilaterale ISDS sunt rezonabile. Uh, sunt însă, pe de altă parte, acorduri care au fost încheiate în secolul 20, când economia globală nu era atât de um, împletită uh, ca acum și um, cred că uh, trebuie să găsim o modernizare. Cred că aceasta ar fi mai degrabă perspectiva decât acorduri ISDS care eventual să nu corespundă criteriilor comunitare. <coughs> Mulțumesc, domnule ministru. Ați făcut, de fapt, cronica unei sinucideri asistate și programate, dar nu e problema dumneavoastră. Ați dat dovadă de multă bunăvoință, ne-ați descris moartea unui sistem economic. Celelalt, ceilalți sunt mai puternici, mai inteligenți, mai șmecheri decât noi și se apără. Noi nu ne putem apăra. Uh, dacă vorbim de made in, etichetele, ofensiva contra Rusiei, toate aceste instrumente de apărare comercială, ați uh, arătat un tablou din care ne arată că ceilalți cresc cu viteză foarte mare și apără producătorii și apără interesele, iar noi n-am făcut nimic. În, în ciuda bunăvoinței dumneavoastră, în ciuda bunăvoinței mele, pentru că majoritatea țărilor apără de fapt alte surse de aprovizionare în producție, alte modele de producție. Avem uh, viziuni politice diferite dumneavoastră și cu mine, dar din păcate suntem tributari restului lumii. Europa e neputincioasă, Europa este aservită producătorilor străini. Deci nu o să renunț o Europa se bazează pe interesele altora și vă mulțumesc pentru că raportul dumneavoastră m-a, mi-a întărit această idee. Mulțumesc! Domnule președinte, când m-ați rugat să vorbesc în numele EGR, Uh, nu aveam mandat să o fac, dar bineînțeles cunosc poziția grupului nostru și doresc să uh, o exprim. Eu găsesc că prezentarea uh, din partea ministrului italian a fost foarte constructivă și creează o perspectivă de viitor. Trebuie să știți că ECR-ul în ce privește TTIP mizează mai mult pe șanse decât pe riscuri este vorba de fapt însă de o intensificare a competiției pe plan mondial și există și perdanți. Deci trebuie să avem înțelepciunea, să valorificăm șansele și să încercăm să evităm riscul. Trebuie să fim de fiecare dată de partea câștigătorului, iar dacă analizăm relațiile bilaterale dintre Germania și America, de pildă, Germania are un uh, surplus de export uh, uh, vis-a-vis -vis de SUA. Iar în ce privește clauza ISDS, Aici este o chestiune legată de legalitatea unui stat de drept sau despre o siguranță investițională. Uh, așa să privim lucrurile și uh, cred că uh, poziția expusă aici a fost concret. Trebuie să existe asemenea instanțe de arbitraj. Pentru că esențial în TTIP nu este liberul schimb, ci este de fapt um, locul central de dezvoltare a comerțului Europa. Noi pentru Europa trebuie să sporim uh, sumele investite pentru a putea să ne păstrăm uh, o bună poziție în competiția mondială. Dacă nu reușim, atunci comerțul mondial se va orienta spre alte regiuni uh, ale lumii devenind placă turnantă acolo. Deci, ă, eu, dumneavoastră ați vorbit în ă, prezentarea dumneavoastră despre ă, diferențe ideologice, chiar de o prăpastie ideologică. E bine, despre această prăpastie ideologică aș dori să ne oferiți amănunte. Care sunt statele care, din acest punct de vedere, sunt vizate? Președintele, ultima intervenție, doamna Rodriguez. Bună Rodriguez, mulțumesc domnule președinte și eu vreau să felicit președinția italiană și vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră aici. Vreau să vă spun trei lucruri. Unu, dacă ne puteți explica mai în detaliu cum s-ar putea realiza modernizarea instrumentelor de apărare comercială și care este calendarul sectoarele industriale ne arată cât de greu este să concureze în țările terțe, unde se folosesc alte practici care, sunt, uh, uh, care contravin comerțului liber. Doi, Îmi lipsește în perspectivele viitoare un rol mai intens al Americii Latine în politica comercială a Uniunii Europene. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră și, în ultimul rând, care este strategia de politică comercială internațională a Chinei și impactul asupra Uniunii Europene privind mm, capacitatea de a semna mari acorduri pentru a apăra interesele Uniunii Europene. Aș dori să știu din părerea, părerea dumneavoastră și care ar trebui să fie reacția la politica uh, comercială a Uniunii Europene în relație cu China. Mulțumesc! Domnule ministru, voi începe repede să răspund la uh, vorbeam de instrumentele respective. Voi vorbi uh, dincolo de aspectele ideologice. Am încercat să evităm să avem un ton birocratic. Compromisul n-a fost posibil, eu știu, se spune de obicei așa oficial. Am făcut totul pentru a nu știu ce, dar n-am ajuns la un compromis pentru că jumătatea țărilor consideră că adoptarea instrumentelor defensive comerciale este o măsură protecționistă. Din acest punct de vedere, sunt de acord cu domnul Salvini că ar, fi, ar însemna sinuciderea politicii comerciale europene. Instrumentele defensive pot de asemenea să fie un instrument al deschiderii, un, un mijloc de a deschide piețele noastre către parteneri. Dar aici avem niște aspecte ideologice. Globalizarea este considerată o chestiune abstractă dar cred că riscăm uh, să ne lovim de un perete dacă nu luăm uh, toate măsurile necesare și nu evaluăm corect uh, care sunt perspectivele care ne așteaptă și care sunt mizele. Președinția nu avea cum să scoată un iepuraș din pălărie pentru că nu exista compromis. Avem un document strategic, un document strategic al Comisiei și de acolo trebuie să ne gândim la politica comercială în schimb, nu sunt de acord cu domnul Santini asupra unui punct nu putem vorbi doar de o strategie de apărare. Uh, creșterea noastră depinde și de accesul la piețe. Bineînțeles că putem să spunem că trebuie să ne apărăm, fără discuție, dar dacă nu avem politică de acces la piață, atunci, încet, încet, o să intrăm în declin. Nu trebuie să facem gesturi extreme, nu e vorba de sinucidere, dar uh, trigul trebuie să ne apărăm, dar nu de dragul de a apăra, ci trebuie să și atacăm. Cei care consideră că naționalismul este de bază, nu ne putem apăra doar uh, ridicând un zid, nu? Uh, fabricat în, made in, nu este competența Consiliului pentru Comerț, este o chestiune fundamentală. Au fost foarte multe discuții cu Peter Mandelson la un moment dat. Vom continua pe linia acestei bătălii, dacă vreți, până la capăt. America Latină, China, investiții. America Latină Mercosurul, bun, uităm Argentina. În Argentina sunt din ce în ce mai multe bariere tarifare. Trebuie să avem o uniune eh, cu țările care adoptă liberul schimb. Țările din America Centrală, cu ele trebuie să avem. Trebuie, ne trebuie o masă critică, pentru că altfel nu vom ajunge să forțăm deschiderea Braziliei. Aceasta este strategia pe care trebuie să o dezvoltăm. Occidentul este cel care trebuie să se pună din nou sub semnul întrebării și să facă front comun. China. Ce trebuie să facem? Ă, ar fi, sigur, ideal să avem un tratat de investiții s-ar putea să apară noutăți recent. Rolul Chinei în Bali, de exemplu, uh, la Organizația Mondială a Comerțului. China s-a demarcat de celelalte țări BRIC și a uh, susținut uh, o concluzie anume la conferința de la Pekin, de la Beijing, mă scuzați, vom vedea de fapt că China iese din uh, atitudinea obișnuită. Nu mai vorbim de opoziția sud-nord. China are o atitudine mai constructivă, s-au făcut niște progrese. Sigur că pot să apară și conflicte, dar se pune și problema celulelor și a panourilor fotovoltaice. Europa n-a putut să încheie această chestiune iar uh, mineralele în zonele de conflict, regulamentul este actualmente analizat uh, la comisie. Uh, panourile voltaice sunt cui de, sunt de competența cui? Instrumente obligatorii sau facultative? Trebuie să ne gândim, trebuie să fim foarte atenți și nu trebuie să construim mecanisme care vor fi apoi foarte greu de gestionat și care vor prejudicia industria fără să aducă niște drepturi. Noi optăm mai ales pentru o formulă voluntară și nu obligatorie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule ministru! Mulțumesc, lupta dumneavoastră pentru progres în uh, politica comercială este importantă și vom rămâne în contact. Vă urăm succes în continuare. Mulțumesc. Stimate colegi, stimați colegi, trecem la voturi. Punctul 16 pentru început. Tratamentul tarifar al mărfurilor originare din Ecuador. Am vorbit ieri despre acest subiect și cred că lucrurile s-au clarificat și putem trece la vot. Avem amendamentul de compromis 1 din partea grupurilor GUE și Verzi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș vrea să verificăm pentru a fi siguri verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, e evident. Trecem la amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21, partea 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amen, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la considerente. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm Vot electronic. S-a deschis. S-a închis. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Propunerea comisiei, uh, vot electronic, s-a deschis votul. Se pare că un deputat PPE a votat în plus. Bun, s-a închis votul. 34 de voturi pentru se adoptă. Supunem acum la vot și rezoluția legislativă, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, Aveam o abținere în plus, spune președintele. Propunerea comisiei a fost adoptată și sperăm ca Ecuadorul în felul acesta să nu se prăbușească într-o gaură neagră. Trecem la punctul 17. Helmut, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș propune să începem imediat negocierile, eh, pentru că va trebui până la urmă să votăm în legătură cu acest subiect. Eh, Domnule președinte, nu cred că trebuie să începem imediat niciun fel de negociere, pentru că, eh, repet, nu trebuie să începem imediat negocierile, pentru că s-a acceptat propunerea Comisiei. Intrăm în plen la Strasbourg, sper că va fi foarte repede și, dacă vom câștiga, nu există trialog și atunci propunele se aprobă și atunci trebuie să începem un trialog, nu acum. Mulțumesc. Die Rechtsauffassung, Helmut, habe ich auch. Da, și eu sunt de aceeași părere, pentru că, de fapt, niciunul din amendamente nu a fost adoptat ca atare. Propunerea Comisiei nu a fost modificată. Nu există nevoia de a negocia. Nu înțeleg care este poziția concretă a Consiliului. Dacă uh, Consiliul este pe altă poziție, uh, vom avea aceeași situație uh, și în ianuarie trebuie să știm cel puțin care este poziția Consiliului. So, uh, es ist völlig klar. Dacă Uh, s-ar întâmpla să primim uh, o propunere de amendament din partea Consiliului, atunci va trebui să convocăm o ședință extraordinară, dar uh, deocamdată nu avem niciun fel de semnal în acest sens care exista vreo dorință de modificare din partea Consiliului. Nu știu, astăzi este prezent în sală un reprezentant al Consiliului? Da? Da? Da. Eh, el eh, a exprimat clar eh, din expunerea pe care a avut-o domnul ministru că este de acord. Însă trebuie să clarificăm. Dacă vor exista amendamente, va trebui să reacționăm. În clipa de față nu există însă vreun semnal în acest sens. Bun, deci mergem mai departe la punctul 17. Preferințe comerciale pentru Republica Moldova. Și începem cu amendamentul 7 din partea doamnei Le Pen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 9 pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Voturi pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. De fapt, propunerea comisiei nu a fost modificată. Cine este pentru? Bun. Trebuie să avem aici un vot electronic. Îmi cer scuze, spune președintele, s-a deschis votul. S-a închis votul. 34 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 2 abțineri și rezoluția legislativă, de asemenea vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și aici 34 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 abțineri. Sincere felicitări raportorului. Trecem la punctul 18. referitor la propunerea unei rezoluții Eh, pentru Filipine. Știți că există posibilitatea de a ne exprima critic față de un act delegat, să avem obiecții și eh, rezoluția eh, solicită acest lucru și există și două amendamente pe care trebuie să le supunem la vot Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum să punem la vot rezoluția ca atare, vot electronic. S-a deschis votul. închis votul. Deci avem 12 voturi pentru, 26 împotrivă, 3 abțineri. Deci rezoluția se respinge. Asta înseamnă că în comisia noastră nu vom propune o rezoluție pentru plen. Sigur că există posibilitatea ca 40 de deputați să protesteze sau un grup politic să se opună și să facă o solicitare în plen. Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Accesul la piață pentru Kenya. Aici avem un singur vot care va fi un vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 de voturi pentru, două voturi împotrivă și o abținere. Și sesiunea de vot a fost încheiată. Mulțumesc! Vă propun o scurtă pauză de două minute ca să ne putem pregăti pentru audiere. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie denn langsam wieder Platz. Stimate colegi, stimați colegi, vă rog să luați loc. Okay, thanks a lot. Okay. Stimate colegi, stimați colegi, doamnelor și domnilor, trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi. E vorba de audierea noastră în legătură cu comerțul cu minereuri provenite din zone afectate de conflicte. Salut cordial pe participanții la această audiere importantă, pentru că problema legislației în acest domeniu ne preocupă de multă vreme. Știm că tocmai când dorim să respectăm valorile europene, trebuie să avem și garanția ca materiile prime pe care le folosim pentru nenumărate produse industriale să fie astfel valorificate încât drepturile omului să nu fie încălcate și uh, cunoaștem discuțiile care există în legătură cu această legislație și în Statele Unite, de fapt, se urmărește același obiectiv și mai ales în zona marilor lacuri din uh, Africa și a Republicii Democrate Congo uh, sunt probleme. Deci o inițiativă Uh, europeană um, se lasă așteptată de foarte multă vreme, trebuie să avem uh, o inițiativă și am decis să o avem. Uh, în numele acestei inițiative am organizat audierea de astăzi pentru a discuta diverse aspecte. Înainte de a da cuvântul domnului Winkler, care este raportorul nostru, aș dori să îi salut cordial pe oaspeții și experții din diversele domenii care sunt uh, invitați la această audiere pentru a ne oferi un input din perspectiva uh, lor. Avem timp la dispoziție până la ora 12.30. Sigur că îi solicităm pe toți care vor avea cuvântul să aibă intervenții concise, experții Eh, vor primi 8 minute pentru prezentări. Vom avea două runde de dezbatere, eh, vom avea posibilitatea să discutăm anumite aspecte eh, și sper ca și în aceste runde de discuție timpul de intervenție să fie respectat. Și dau cuvântul acum domnului Winkler. Uh, chairman, thank you very much, dear colleague. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Dragi colegi, uh, stimați oaspeți, mai întâi aș dori să mulțumesc secretariatului și personalului care a organizat această reuniune de astăzi, care sunt convins că va fi foarte utilă și ne va oferi noi informații. Mulțumesc grupurilor politice și raportorilor din umbră pentru că uh, au participat uh, la negocieri și la discuții și am reușit să ajungem la o poziție comună vis-a-vis -vis de compoziția uh, grupurilor și a experților pe care îi vom asculta astăzi. Și trecând acum la subiect, cred că este evident, ținând seama de faptul că acest Parlament a adoptat adoptat deja o rezoluție și o poziție privind uh, problema mineralelor provenite din zone de conflict, iar Comisia a răspuns apelului nostru și ne-a transmis comunicarea și propunerea de regulament în acest sens. Este foarte clar că trebuie să analizăm uh, problema foarte responsabil. Obiectivul este clar și uh, consensual. Uh, și el trebuie să aibă efectul ruperii legăturii între finanțarea conflictelor și comerțul cu minerale. Cum să ajungem la acest efect? Cum să rupem această legătură? Iată responsabilitatea noastră în săptămânile următoare uh, în cadrul procesului legislativ. Cred că atitudinea cea mai bună din partea mea, vorbesc acum, ar fi să lăsăm mai mult timp experților, să îi ascultăm, așa că mă opresc aici și aștept cu nerăbdare prezentările experților. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Winkler! Începem acum prima rundă de prezentări care se va ocupa de contextul propunerii Comisiei în, uh, context inter, în uh, cadru internațional. O să-i dau mai întâi cuvântul domnului Tyler Giard, uh, consilier juridic la OCDE, Divizia pentru Investiții, care se ocupă de reglementările în acest domeniu. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare să vorbesc în cadrul acestei audieri pe această problemă importantă a comerțului cu minerale din zonele afectate de conflict și cu risc mare. Sunt Tyler Gillard, sunt consilier juridic în unitatea de um, conduită economică responsabilă de, din cadrul OCDE și azi voi vorbi despre principalul instrument uh, Uh, și anume uh, recomandările OCD pentru obligația de diligență și modul în care ele se leagă de proiectul de regulament și de comunicare. OCD a colaborat cu țările partenere, cu industria și cu societatea acestora din 2009 pentru a se asigura că societățile sunt responsabile și că mineritul și comerțul cu minerale uh, oferă siguranță și creează locuri de muncă și stabilitate, nu conflicte și insecuritate. Acest, uh, aceste recomandări au fost elaborate printr-un proces uh, cu multipli factori de interes uh, care au reunit societatea civilă, atât internațională cât și locală, țările implicate economic și alți experți. Subliniez acest lucru fiindcă a fost un proces bazat pe consens care s-a reflectat în modul în care atât guvernele africane cât și OCD-ul și-a asumat proprietatea asupra acestor recomandări. Recomandările uh, um, re, uh, stabilesc pașii ce trebuie uh, efectuați pentru a asigura un mediu uh, stabil. Ele au fost uh, adoptate de 43 de țări ca recomandare a Consiliului OCD uh, prin care se recomandă uh, promovarea acestor linii directoare și adoptarea de măsuri pentru susținerea activă a impunerilor în aplicare. Toate uh, țările membre ale UE au aderat la uh, aceste recomandări și proiectul de recomandare oferă o primă oportunitate pentru a ne ocupa poziția de lideri în această chestiune foarte importantă și ne bucurăm că acest regulament se bazează foarte mult pe standardul de obligație de diligență din, diligență din cadrul recomandărilor OCDE. Ce înseamnă obligația de diligență? Ei bine, este un uh, proces inteligent, continuu, uh, activ și proactiv, unde întregul lanț de aprovizionare stabilește uh, sisteme de management, identifică zonele de conflict și oferă rapoarte publice. Asta înseamnă obligația de diligență. În cadrul recomandărilor OCDE uh, există cinci pași practici. Voi spune acum câteva cuvinte despre uh, domeniul de aplicare al uh, recomandărilor și cum se leagă el de uh, cel al proiectului de regulament. Uh, Recomandările se aplică tuturor uh, societăților din lanțul de aprovizionare, de la minerit până la topitorii, până la uh, companiile care lucrează cu consumatori. Deci toate societățile uh, au obligația de diligență pentru a asigura uh, drepturile omului, dar modul în care și îndeplinesc această responsabilitate depinde de locul unde sunt situați în acest uh, lanț de aprovizionare. De exemplu, se subliniază uh, consolidarea măsurilor de obligație de diligență între partea de um, amonte a lanțului de aprovizionare uh, și uh, actorii din uh, partea de aval, de după topină, uh, topitorie până la consumator. Această distinție este esențială, fiindcă acei actori au uh, capacități de influențare diferite, uh, proximități diferite și, cap- și uh, posibilități diferite de a monitoriza um, sursa uh, minereurilor. De exemplu, uh, topitorile au capacități de a afla de unde vin aceste minerale și pot eva, evo, evalua uh, condițiile în care ele au fost obținute, iar cei din aval pot să știe exact ce fac topitoriile dar nu pot să stabilească clar uh, resursele de unde provin ele. Recomandările uh, solicită auditarea doar a topitorilor și a uh, procesatorilor, pentru că ei sunt considerați un punct esențial. Sunt vreo 500 care acoperă 95% din producția, producția de minerale, așa numiții 3T plus aur și de aceea ei sunt uh, foarte uh, utili. Știm că proiectul de uh, regulament se referă la importurile de minerale și uh, aur uh, și încurajează auditurile uh, topitorilor și a procesatorilor. Este foarte bine, dar uh, toate cerințele suplimentare uh, pentru că altfel toate cerințele suplimentare riscă să fie duplicate și să uh, complice procesul. Însă, pentru a ne asigura uh, de o mai bună aplicare a recomandărilor de societățile din tot lanțul de aprovizionare, Uniunea Europeană ar putea să uh, se asigure că toate societățile din lanțul de aprovizionare care folosesc produse ce conțin minerale din zonele de conflict raportează uh, vis-a-vis -vis de obligația de diligență depunând eforturi rezonabile. Uh, pentru acest lucru se poate folosi noua directivă privind raportarea nefinanciară, care există deja, iar acest proiect de regulament ar putea doar să elaboreze vis-a-vis -vis de ce uh, tip de raportare ar fi necesară. Recomandările se aplică de asemenea tuturor mineralelor din orice zonă de conflict sau cu risc uh, ridicat uh, de pe tot globul. Uh, societățile trebuie uh, să-și asume această obligație de diligență pentru că vorbim de risc de a, uh, de a finanța toate tipurile de conflict, însă recomandările sunt adaptate special doar pentru Staniu, Tantal și Wolfram. Deci avem un cadru general uh, și standard pentru evaluarea riscurilor generale și apoi recomandări specifice adaptate la uh, cei 3T plus uh, uh, aurul. Proiectul de regulament include doar certificări pentru uh, staniu, tantal și wolfram plus aur, ceea ce reflectă programul nostru de lucru actual uh, și se concentrează uh, pe uh, detaliile vis-a-vis -vis doar de aceste materiale. Însă, într-adevăr, recomandările uh, se referă la orice minerale în baza celor cinci pași conturați în text. Din perspectiva noastră, dacă s-ar extinde uh, recomandările și la alte minerale, atunci acest lucru trebuie să se facă doar pe baza de elemente tehnice uh, care să ajute la facilitarea acestor discuții între noi și factorii implicați. Însă, țările OCDE raportează și vis-a-vis -vis de alte minerale. Obiectivul nostru comun este să facilităm investițiile și comerțul cu minerale din zone de conflict, uh, punând în aplicare proceduri clare și rezonabile pentru implicarea sectorului privat în cadrul OCD și al țărilor uh, africane uh, deținute uh, cu implicarea societății civile. Astfel putem stimula creșterea, uh, putem crește veniturile și contribui la dezvoltarea locală. Prin urmare, avem o abordare constructivă în uh, recomandări. Uh, prin care industria uh, se dorește implicarea progresivă și constructivă a industriei împreună cu furnizorii pentru a uh, influența uh, deciziile referitoare la resurse. Vedeți că se folosește un limbaj explicit vis-a-vis -vis de evitarea embargoului de facto, care ar exclude acești producători din lanțul global de uh, furnizare. Deci, uh, nu se așteaptă o perfecțiune, pentru că nu despre asta vorbim, ci despre eforturi rezonabile și de bună credință pentru, îmbunătăți, pentru punerea în practică a unui proces ce poate fi apoi îmbunătățit în timp. Uh, toate acestea sunt utile pentru IMM-uri, în primul rând, pentru că ele pot uh, să-și asume obligații de diligență și mm, ar trebui să o facă, iar sistemul le oferă flexibilitatea necesară. Trebuie de asemenea folosite uh, inițiative uh, care să mm, ducă la creșterea eficienței sistemelor. Recomandările OCD uh, au primit foarte mult sprijin Uh, nu o să intru în detalii, dar uh, vorbim atât de Statele Unite cât și uh, de un vast program de punere în aplicare finanțat de Uniunea Europeană, care este un donator principal a acestui program, unde facem formări și consolidarea capacității. Vă mulțumim pentru acest sprijin și aștept cu interes continuarea discuțiilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul expert este domnul Mponghe Malazi de la, din Replica Democrată Congo, societatea civilă uh, South Kivu, este președintele unui uh, grup reprezentant al societății civile în această regiune. Vă rog. Onorable prezident, uh, membre din Parlament. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați europarlamentari. Vrem să vă mulțumim, să mulțumim Parlamentului dumneavoastră care ne permite să vorbim despre prevenirea și lupta împotriva conflictelor armate în țările noastre. Este adevărat că Uniunea Europeană uh, depune foarte multe eforturi în ajutând Republica Democratică Congo pentru uh, reformare, pentru restructurare, pentru reconstruire și pentru combaterea lipsei de impunitate dar cât uh, vreme nu vom găsi o soluție pentru conflictele armate, aceste eforturi nu vor produce efecte, iar între cauze există exploatarea ilicită a resurselor naturale care alimentează conflictele. Contextele sunt următoarele în teren există în primul rând încălcarea drepturilor omului provocată de exploatarea resurselor naturale și aici sunt implicați militari, militari la trei nivele. În primul rând sunt militari din armata regulată, apoi grupuri armate, forțe armate care exercită controlul asupra minelor respective uh, și apoi se percep niște taxe ilegale în jurul acestor amplasamente miniere în uh, estul Republicii Democratice Congo. Vă să dăm de exemplu în teritoriul Shabunda, există o nouă formă de exploatare a aurului cu niște mașini care se numesc drage. Aceasta pentru fiecare dragă, proprietarul îi plăcește 2000 de dolari militarului și 8000 de dolari, 800 de dolari pe lună și apoi eh, există și complicitatea armatei regulate a forțelor de securitate cu milițiile, cu grupurile armate pentru a găsi mecanisme între întreprinderi și, uh, și grupurile armate astfel încât să aibă acces uh, la siturile miniere există un control exercitat în felul acesta. De exemplu, o întreprindere care se numește Cunu Mining Group, condusă de uh, un francez și de niște chinezi care au primit pe 11 august 2014 autorizarea din partea armatei uh, regulate din acest teritoriu și din partea autorităților locale să semneze un acord cu o miliție, cu o miliție armată de Rayam Tombo, care este controlată de un anume Alexandru Moami. Într-un asemenea context, este greu ca eforturile Uniunii Europene să contribuie la procesul de pace și la dezvoltarea Republicii Democratice Congo, pentru că există această problemă a exploatării minereurilor care vor alimenta mereu conflictele în teren sunt uh, apoi minereurile din teritoriile Șabunda și Fizi, locuri care sunt uh, controlate de miliții, de milițiile din zonă, care sunt certificate de autorități. Ele sunt exportate de autorități cu certificatul anumitor situri din teritoriul Walungu sub uh, acoperirea altor situri miniere din alte teritorii. În felul acesta, scapă obligației de diligență stabilită de OCDE și care ar trebui să funcționeze la nivel local. Deci, deși există măsuri importante, clare, pentru a găsi soluții, lucrurile nu s-au întâmplat întotdeauna așa. Și apoi civilii sunt uneori obligați să se deplaseze pentru că milițiile și serviciile de securitate se bat pentru controlul acestor situri miniere. De foarte multe ori, civilii, copiii sunt obligați să se mute și prin intermediul Parlamentului European și al Uniunii Europene sperăm că vor fi preluați pentru a apăra populația civile. În Șabunda există uh, o nouă formă de exploatare a aurului în diverse rii, uh, râuri. Spuneam că se folosește o dragă acolo, o mașină și uh, aici a crescut numărul de atacuri. Aproape o dată la trei zile sunt uh, conflicte între grupurile armate pentru a controla aceste locuri și de asemenea a crescut și taxa de supraveghere. Înainte de folosirea acestei mașini, Uh, taxa era de 10%, dar după ce a început exploatarea aurului cu acest mecanism la Șabonda o să vedeți că a trecut la 3, 13%. Uh, după folosirea uh, acestei mașini o să dispară populația din zonă. Poate există o lege și o campanie de diabolizare împotriva acestei legi pentru că s-a crezut că se vor pierde locuri de muncă și un fel de embargo. Dar noi credem că această lege americană a produs efecte pozitive mai multe efecte pozitive decât negative, pentru că pentru prima dată șeful statului congolez s-a dus în teren, s-a dus la Oalecale și a văzut clar că militarii, autoritățile civile sunt implicate în exploatarea resurselor naturale s-a supărat, a suspendat exploatarea minereurilor în, în uh, cele trei regiuni din nord, Kivu, și cu aceste măsuri și cum efectele pozitive din teren s-au creat uh, cadre în aceste provincii la care participă societatea civilă și are astfel posibilitatea să denunțe faptele așa cum se întâmplă ele în realitate la nivelul armetei, armatei regulate a fost creat un mecanism pentru asanarea forțelor armate și chiar eforturi pentru a regrupa uh, Uh, pentru a-i aduce pe muncitori într-un fel de cooperativă. Sigur că întreprinderile pot să zică nu sunt prea multe condiții, dar noi trebuie să-i sensibilizăm pe toți, părțile interesate, întreprinderile, pentru a putea să punem capăt acestei probleme a exploatării ilicite a minereurilor care alimentează zonele de conflict. Soluția nu se va produce imediat. Știm că este un proces uh, Uniunea Europeană uh, a făcut niște pași și poate să merg, meargă pe urma Americii venind cu măsuri care să îmbunătățească legea americană și vreau să spun în concluzie că vă întărim să întăriți propunerea legislativă a Comisiei pentru a lupta împotriva acestor minerale ar trebui să includeți următoarele puncturi necesitatea de a obține de la guvernul partener indicatori preciși privind urmărirea judiciară împotriva grupurilor mafiote bănuite în cazul bănuielilor e vorba și de grupurile armate din armata regulată nevoia de a obține de la întreprinderi uh, în oprirea cu aprovizionarea acestor minereuri și de asemenea Trebuie să se stabilească responsabilități, trebuie să se vadă exact și să nu rămână nimeni nepedepsit în momentul în care se va constata acest lucru. Sunt foarte multe documente și detalii în prezentarea mea pe care vă voi pune la dispoziție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Jetzt hätte eigentlich Herr Acum ar fi trebuit să-i dau cuvântul domnului Cazinti, dar din păcate a avut uh, probleme uh, cu deplasarea. Uh, dar contribuția domnului Casindi a fost distribuită în scris și vă recomand să o citiți. În felul acesta am încheiat puțin această prezentare de context internațional în care evoluăm. Acum trebuie să întrebăm ce înseamnă implementarea unei legislații pentru uh, diversele părți direct interesate și îi voi da uh, cuvântul directorului general de la Eurometo, uh, domnul Guy Tiran, cuvântul pentru a ne prezenta această perspectivă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și secretariatului Comisiei INTA pentru că a organizat uh, acest eveniment și ne uh, oferă ocazia să împărtășim câteva din îngrijorările pe care le avem vis-a-vis -vis de această industrie. Sectorul meu Uh, uh, are uh, acest obiectiv în atenție și este un domeniu în care lucrează peste 4.000 de persoane și noi încercăm să găsim soluții pentru o societate durabilă, să dezvoltăm o economie mai ecologică în Europa Eh, pentru că este o necesitate pentru societatea viitorului. Pe de altă parte, sigur că este nevoie și de aceste tipuri de eh, minereuri într-o eh, Europa a industriei metalelor neferoase. Producția în Europa este de o calitate înaltă, performanța este ridicată și ne dorim să păstrăm competitivitatea acestei industrii. Iar uh, acest regulament, așa cum uh, se află acum pe masa noastră de lucru, uh, are în vedere și anumite riscuri care sunt o provocare pentru competitivitatea acestui tip de industrie în Europa. Trebuie să uh, existe o transparență în ce privește comercializarea acestor minereuri. Nu există niciun dubiu că uh, pentru noi este important să apărăm drepturile omului și să găsim soluții și din această perspectivă este o prioritate uh, și toate relațiile comerciale ale Uniunii Europene trebuie să fie puse în contextul mai larg inclusiv de respectare a drepturilor omului. Eh, noi regretăm că în această propunere eh, accentul este doar pe dimensiunea relațiilor comerciale. Noi trebuie eh, să extindem puțin preocupările noastre de politică externă și să includem toate elementele într-o manieră pragmatică pentru a crea garanția că situația și la fața locului se îmbunătățește. Pentru că avem în vedere această dorință. Nu ne dorim doar un sistem pragmatic. Ne dorim un sistem care să ofere răspunsuri concrete la toate problemele care au fost menționate. În ce privește uh, industria, bineînțeles că ne dorim să implementăm tot ce se poate pentru a atinge aceste obiective. Nu doar uh, ceea ce prevede legea Dodd-Frank, Eh, care deja oferă o serie întreagă de soluții concrete, dar ne dorim ca eh, tot mai multe sectoare care sunt implicate în acest domeniu eh, și care lucrează în domeniul staniului, tantalului și wolframului să găsească pe bază voluntară programele necesare care să fie în folosul uh, acestor uh, relații legate de minereurile atât de importante pentru astăzi. Trebuie să existe inclusiv o asociere a societății civile în ce privește responsabilizarea celor care lucrează în acest domeniu, inclusiv în uh, ce privește industria wolframului uh, și exploatarea aurului. Uh, toate turnătoriile din Europa trebuie să țină seama de criteriile importante în această activitate dar și turnătorile din alte regiuni ale globului, turnătorile din Statele Unite, din uh, America de Sud, din Australia. Trebuie să existe o rețea din acest punct de vedere a uh, turnătorilor care colaborează în respectarea acestor criterii. Și iată, sectorul staniului din 2010 până astăzi am avut o modificare dramatică în ce privește uh, posibilitățile de furnizare uh, a staniului. Vedeți că în 2010 era vorba despre aproximativ 100 de um, la sută um, proveniență din surse care uh, nu erau uh, curate au fost identificate oile negre care lucrau în acest sistem și astăzi am obținut rezultate. Aproximativ 99%, aproape 100%, acum proveniența este curată. Deci trebuie să ne bazăm pe beneficiile și valoarea adăugată a acestui sistem. Iar uh, să uh, vedem că, uh, de fapt, legea Dodd-Frank nu avea în vedere doar aspecte de profit comercial, ci și de respectare și um, um, stimulente de respectare a criteriilor loiale, astfel încât beneficiile și la fața locului să poată să crească. Deci suntem o industrie care cumpără și vinde pe plan global. Deci, uh, pentru uh, Uniunea Europeană, respectarea criteriilor uh, comunitare trebuie să fie un obiectiv esențial. Preocupările pe care le avem este nevoie de criterii care să fie până la urmă comensurabile pe plan global Uh, pentru că așa cum uh, Statele Unite se bazează pe uh, legea Dodd-Frank, așa trebuie să avem și noi niște analize clare în baza propunerilor care au fost făcute um, în cadrul tratatelor, pentru că doar 5% din topitoriile pe care acționează pe plan global sunt situate în Europa. Deci noi doar 5% putem rezolva această problemă. Este nevoie să ne gândim că dacă nu implicăm lanțul de furnizori, dacă nu găsim stimulente uh, uh, pentru ca în acest lanț să se facă achiziții din turnătorile certificate, atunci uh, sursele pot să fie uh, mai tulburi, să fie din China, să fie din alte zone și în felul acesta uh, profitul lor să crească. Deci, eu cred că trebuie să certificăm până la urmă importurile și să ținem seama până la urmă de activitățile din economia europeană și să avem garanția că lanțul furnizorilor respectă obiectivele care uh, sunt uh, conținute în propunerea europeană și care își doresc îmbunătățirea situației la locul de origine. Noi Ehm, ne-am elaborat o poziție eh, pe care o partajăm cu diversele autorități. Eh, încă există însă neclarități în sistem. Cum poți recomanda un sistem care este plin de incertitudini și eh, lipsit de claritate? Eu cred că în felul acesta nu există niciun fel de stimulente pentru a investi în Europa elementul cheie pentru uh, o mai mare claritate în sistem este o prioritate pentru noi. Există și alte preocupări pe care le avem. Uh, materiile prime nu uh, sunt prevăzute în acest regulament, dar eu cred că trebuie să respectăm până la urmă tot ceea ce este prevăzut ca reglementare în uh, legislația cadru. Trebuie să existe o recunoaștere reciprocă a sistemelor care funcționează, inclusiv în cadrul regulamentelor OECD, a uh, recomandărilor due diligence, a legii Dodd-Frank și a inițiativelor voluntare uh, și trebuie de asemenea să ținem seama de prevederile pieței unice și ceea ce s-a obținut uh, deja să nu aibă un efect uh, de cacofonie în cadrul noilor reglementări. Trebuie să existe o mai mare clarificare în ce privește auditările uh, părților terțe și să avem garanții că propunerea ține seamă de reglementările privind informațiile confidențiale. Mă opresc aici și vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte concretă și următorul vorbitor va fi domnul Julian Lajart. este un membru al uh, grupului de lucru pentru uh, minereuri din zonele conflictuale. Mr. Chairman, um... Domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația din această dimineață. Lucrez la Intel, dar uh, reprezint uh, Digital Europe, care reprezintă industria tehnologiei digitale din Europa. Este un sector important care reprezintă coloana vertebrală a pieței unice digitale, care a primit o atenție atât de mare din partea Comisiei Juncker. Aceasta a rămas o prioritate pentru noi datorită uh, acestor minerale folosite în produse electronice, în special uh, staniu, tantal și wolfram. nu doar uh, companiile americane, ci și companii europene precum Ericsson sau Philips trebuie să respecte uh, legea Dodd-Frank. Însă, ceea ce s-a întâmplat până acum în industrie nu este perfect. Oricum, însă, vă vom prezenta ce am reușit noi să uh, obținem pentru a uh, susține această dezbatere. Pentru ca orice schemă europeană să fie eficientă, toate industriile trebuie să treagă în aceeași direcție. Suntem o industrie globală și este un lanț, avem un lanț de aprovizionare cu dimensiuni globale clare uh, și cu foarte multe niveluri, în timp ce doar în primul nivel pot să fie și 10.000 de companii. Produsele noastre au 10 de componente, iar după al doilea nivel, uh, societățile nu mai au niciun control asupra uh, lanțului și a clienților cu care au de-a face. Astfel am creat uh, inițiativa pentru uh, resurse din zone din afara conflictelor. Este un dialog uh, cu mai mulți factori interesați, iar um, emblema sa îl reprezintă programul pentru minerale din afara lanțului um, din zone de conflict fiindcă adesea sunt mai mult de șapte niveluri între producător și minerit, credem că uh, este esențial să ne concentrăm pe procesatori și uh, turnătorii, care sunt vreo 400 în toată lumea ceea ce și respectă uh, planul 4 al um, măsura 4 a recomandărilor OCDE. Aceștia sunt singurii actori care pot încă să găsească originea mineralelor. Odată ce ele sunt uh, transformate în uh, produse, este foarte greu de identificat de unde au venit. Aici uh, intră acum și alte sectoare, cum ar fi cel auto sau aerospațial, care au făcut eforturi deosebite pentru a îmbunătăți uh, Uh, situația și uh, a continua implicarea în uh, regiune în loc să evite regiunea cu totul. Programul CFS uh, încearcă să se bazeze mai mult uh, pe problema riscului noi considerăm că turnătoriile și procesatorii ar putea participa dacă clienții pun presiune asupra lor și prin asta mă refer la societățile din aval fiecare uh, turnătorie de tantal din lume a fost certificat pentru că sectorul electronic este principalul lor client. După acest pas al turnătorilor sau procesatorilor în lanțul de producție, este imposibil să faci distinția între un mineral dintr-o zonă de conflict și unul dintr-o altă zonă decât de conflict. Prin urmare, societățile din aval uh, au nevoie și va trebui să susțină participarea uh, turnătorilor pentru îndeplinirea uh, cerințelor clienților. De aceea, inițiativa europeană uh, este văzută ca fiind complementară legii Dodd-Frank care se adresează utilizatorilor din aval. Considerăm că stimulentele pentru adoptarea schemei sunt probabil suficiente, inclusiv uh, schema de uh, achiziții publice, dacă se acționează corect. Schema Uniunii Europene trebuie văzută în contextul altor instrumente existente, cum este legea Dodd-Frank sau recomandările OCDE, care uh, of, supun deja piața la presiune considerabilă. Dacă proiectul de regulament uh, devine obligatoriu, uh, apare riscul de a împiedica turnătoriile și procesatorii să acționeze, să respecte regulamentul în mod eficient, adaptat situațiilor economice. Uh, formularul de raportare EICC-GESI, care a devenit un standard al industriei IPC 1755, facilitează comunicarea în lanțul de aprovizionare și ajută utilizatorii din aval să obțină informații de la societățile din amonte. Considerăm de asemenea că cerințele de auditare și raportare au potențialul de a deveni împovărătoare. Evident, trebuie să existe o abordare comună a implementării care să includă un standard de auditare comun internaționalizat, dar Comisia Europeană ar trebui să gestioneze lista albă la care s-ar făcut referire, lista albă a turnătorilor, în colaborare cu OCDE, ținând seama și de alte liste și de certificarea turnătorilor acolo unde este posibil pentru a evita fragmentarea pieței. Uh, raportarea anuală în cadrul obligației de diligență a lanțului de aprovizionare reprezintă pasul al cincilea din recomandările OCDE. Acest lucru este în uh, conformitate cu directiva uh, europeană privind dezvăluirea informațiilor uh, nefinanciare și privind diversitatea, în cadrul căreia societățile trebuie să aibă flexibilitatea de a dezvălui informații relevante. Câteva cuvinte despre IMM-uri acum. Uh, IMM-urile se confruntă cu provocări similare atunci când li se cere să dezvolte originea produselor sale și raportarea uh, din uh, cadrul lanțului de aprovizionare. Implementarea însă este mai dificilă din cauza lipsei resurselor uh, financiare și de personal. IMM-urile, de asemenea, au o posibilitate de negociere limitată față de uh, clienții sau furnizorii mai mari, ceea ce poate face dificil, de exemplu, uh, obținerea de informații de la alte societăți cu privire la originea produselor furnizate de furnizori. Trebuie să fim atenți atunci când uh, avem în vedere aplicarea normelor de achiziție. Anumite dificultăți ale IMM-urilor ar putea duce la excluderea lor de facto din piața de achiziții publice. În sfârșit, programul COSME Uh, menționat în cadrul măsurilor pentru societății, uh, ar trebui să pună la dispoziție fonduri pentru toate IMM-urile care doresc să pună în aplicare uh, recomandările OCD, indiferent dacă ei sunt importatori de materii prime reglementate sau sunt situați mai departe în lanțul de furnizare de aprovizionare, în ce scuze. Este foarte important să uh, ne bazăm pe schemele existente, cum este CFSP, uh, standardul uh, pentru au responsabil, lanțul de custodie din sectorul bijuteriilor și inițiativa TCMC din industria wolframului. Este important să există o definiție clară a așa numitelor zone afectate de conflict și cu de mare risc. Deși apreciem provocările de a nu stigmatiza regiunile, nu companiile sunt cele care ar trebui să definească ce înseamnă o zonă de conflict. Odată ce s-a identificat o asemenea zonă, cred că s-a spus și mai devreme acest lucru, Uh, construirea capacității și îmbunătățirea infrastructurii locale durează foarte mult timp și uh, necesită eforturi majore înainte de a putea intra cu uh, scheme de trasabilitate la nivel regional. În încheiere, trebuie să spun că susținem propunerea europeană, fiindcă se bazează pe recomandările OCDE Uh, pentru că se referă la reducerea riscurilor și nu la uh, eliminarea acestora. De asemenea, pentru că ea vine în completarea secțiuni, uh, Dodd, legii Dodd-Frank, acționând în amonte cu un domeniu, cu o sferă geografică mai mare și pentru că vine ca un pachet care include o serie de uh, măsuri uh, suplimentare, măsuri auxiliare cu uh, rol potențial important în comunicarea uh, comună, cum ar fi achizițiile publice, asistența pentru IMM-uri, dialogurile cu uh, țări terțe și uh, întărirea capacității. Uh, Uh, există foarte multă confuzie, pentru că unele procese și mecanisme sunt foarte complexe, însă trebuie să înțelegem ce există în uh, teren și cum pot veni aceste uh, sisteme să adauge valoare. totul ar trebui văzut în cadrul, în contextul unui dialog cu toți factorii interesați. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, și are acum cuvântul domnului Michael Gibb, uh, lider de campanie pentru resursele din zone de conflict în cadrul Global Witness. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Noi uh, anchetăm și documentăm legătura dintre comerțul de resurse naturale și încălcarea drepturilor omului de vreo 20 de ani și ne ocupăm de minerale de vreo 10 ani. Ne bucurăm că Uniunea Europeană se ocupă de această chestiune. Mulțumim Comisiei dumneavoastră că participă la această dezbatere și ne permite și noi să participăm. Nu sunt numai aici în numele organizației pe care o reprezint, ci și în numele coaliției organizațiilor uh, societății civile în ciuda răspândirii geografice a activității noastre din Columbia până în uh, Myanmar, problema resurselor din zonele de conflict este recunoscută ca un factor important al încălcării drepturilor omului și exploatării și noi toți dorim să scoatem la iveală acest lucru și să le împiedicăm. Voi pleca astăzi de la o idee. Oricine se ocupă de o asemenea zonă de conflict, își dă seama că situația nu este durabilă, nu este viabilă politic, nu este viabilă economic și nu poate fi apărată din punct de vedere moral. Ceva trebuie să se schimbe. Am auzit deja despre efectele acestui comerț în zona de est a Republicii Democratice Conga, unde duce la violențe sexuale, deplasarea populației și la omucideri. Dar problema este globală peste câteva, zi, ă, peste câteva zile se va aniversa a doua, va fi a doua aniversare ă, a unor asemenea evenimente. Sunt multe persoane care au fost dislocate din locul lor și mii de persoane care au nevoie de ajutor umanitar. Conform ă, activității Global Witness, comerțul de resurse naturale, cum ar fi diamantele, aurul, și altele sunt uh, foarte importante pentru că atrag uh, contribuția grupurilor armate. Două tone de aur au fost scoase prin uh, contrabandă din Republica Centrafricană, pe, iar în partea de nord a țării re, rebelii fac niște afaceri uriașe, impunând niște taxe ilegale asupra uh, exploatărilor de aur. E vorba de milioane, sute de milioane de uh, ouri, uh, de, de, de, sute de milioane de euro. Sigur, conflictul acesta nu se referă numai la resursele naturale, dar conflictele nu pot fi oprite fără a încerca să vedem ce se întâmplă în aceste uh, zone, care sunt procesele care stau în calea păcii. Ceva trebuie să se schimbe și mă bucur să aud că există un consens că asemenea centre importante de consum trebuie să facă parte din soluție să recunoaște responsabilitatea corporativă la nivelul internațional principiile din 2011 uh, care au fost uh, elaborate de un de uh, Națiunile Unite au un rol foarte important în, din 2011 încoace. Și aici ne gândim la ghidul acesta al datoriei de diligență elaborat de OCDE. Sigur că putem fi sceptici apropo de marile idei care încearcă să rezolve probleme complexe, dar uh, datoria de diligență nu este singura soluție. Ea încurajează companiile și autoritățile locale, firmele locale care știu cel mai bine mediul să se adune, să colaboreze și să identifice riscurile care li se aplică lor și mediului în care funcționează și să se gândească ce se poate face pentru a atenua riscurile în acele zone. Datoria de diligență este un proces flexibil, nu este uh, o căsuță care trebuie bifată. Înseamnă foarte multe companii care fac foarte multe lucruri pe măsura necesităților lor pentru a se adapta la o nouă manieră de a face afaceri și pentru a intra în relație cu comunitățile respective pentru a ne putea, pentru a putea adăuga ceva substanțial, considerăm că această propunere existentă acum trebuie întărită. Pentru multe companii europene, datoria de diligență este deja obligatorie. Ele au această obligație, ca și în Statele Unite de altfel. Pentru cei care nu au această obligație, numai de la 7 până la 12% dintre companii au acceptat această obligație de diligență um, voluntar. Ce ne spun firmele? Ce experiență ne arată? cerințele de datorie de diligență obligatorie au schimbat, au modificat comportamentul firmelor. Obligativitatea va asigura faptul că răspunderea uh, și reacția firmelor va fi transparentă, se va putea vorbi cu uh, o singură voce în momentul în care vom discuta cu furnizorii și cu topitoriile va scădea costurile și va furniza mai multe informații pentru a putea normaliza acest proces al datoriei de diligență, cum s-a întâmplat și în alte sectoare, pentru că aceste companii să poată avea legături normale cu regiunile fragile în care se întâmplă așa ceva. Lărgirea numărului de companii uh, aliniate la alte regulamente europene și care respectă aceste norme de datorie de diligență le vor alinia și pe ele și vor asigura că lucrul acesta, povara nu cade asupra unei singure verigi din uh, lanț. Pentru că în felul acesta vom vedea că nu vor mai intra în Europa asemenea uh, minereuri venite din zone de, con, de conflict. Când vorbim de IMM-uri, e important să ne gândim la ele. Ele joacă un rol foarte important în comerțul de resurse naturale, mai ales în domeniul aurului. IMM-urile știu acest lucru, multe dintre ele au spus că nu vor să fie tratate ca mm, niște companii de categoria a doua, și vor să fie implicate în acest proces legislativ. Să nu uităm că multe IMM-uri europene sunt afectate de legislația care uh, pune obligativitatea datoriei de diligență ca în Statele Unite, de exemplu, și trebuie să vedem cum le putem susține. Principiile ghidul OCDE-ului este foarte important pentru că vedem lucrurile și lucrurile sunt văzute de la nivelul firmei, de mărimea firmei și relațiile cu furnizorii. Trebuie să vedem ce legătură există cu resursele companiei, cum curge fluxul de informații și ce se întâmplă. De asemenea, accentuează, după cum am auzit, uh, faptul că IMM-urile trebuie să coopereze prin relațiile lor de afaceri și trebuie să încurajăm acest lucru, normalizând procesul de obligație de diligență pentru ca el să devină obligatoriu, iar toate firmele trebuie să acționeze responsabil Uh, în concordanță cu cerințele internaționale și cu cerințele investitorilor și clienților. Și ceva trebuie să se schimbe, cum am spus deja. Este foarte important să ne asigurăm că schimbarea este o schimbare în direcția corectă. Salutăm faptul că această propunerea comisiei are o arie de geografică uh, mare, cuprinzătoare. Salutăm unele dintre măsurile uh, pre prezentate pentru a putea adăuga politici care să atenueze impactul negativ al acestei uh, regulament. Sigur că discutarea acestor chestiuni trebuie să fie făcută astfel încât să se adauge la discutarea reglementării europene. S-a discutat impactul uh, legii Doll Frank și nu vreau să discut despre acest lucru acum, dar Uh, în cei 10 ani de când activăm noi în acest domeniu, n-am văzut prea multe modificări în teren. Uh, doar cele care au urmat din uh, punerea în aplicație obligatorie a datoriei de diligență. Operatorii, sigur că împart, împărtășesc informații, dar lucrurile nu s-au curățat în ceea ce privește lanțul de aprovizionare trebuie să ne gândim și la condițiile de lucru ale lucrătorilor, ale minierilor, și încă de la începutul procesului să vedem ceea ce ni s-a spus deja, uh, prezența uh, forțelor militare din Republica Democratică Congo să scadă. Suntem la începutul procesului, e nevoie de nuanță, dar obligația de diligență asigură flexibilitatea și nuanțele de care avem nevoie în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Și acum dau cuvântul uh, eurodeputaților. Dorește cineva să ia cuvântul? Helmut, cred că în primul rând, doamna Arena, Judith. Uh, you have Judith and Miss Begini and Emma. Okay. Okay, Helmut, please. Helmut Scholz. Bernd, und ich möchte mich Mulțumesc, Ben, și doresc să mulțumesc tuturor experților pentru contribuțiile lor, pentru că a devenit evident că avem de-a face cu o problemă foarte complexă și cred că trebuie să uh, adaptăm și regulile din Uniunea Europeană la aceste provocări Uh, această manifestare a fost transmisă prin internet și sper că mai ales uh, contribuția domnului Mhasi, uh, s-a bucurat de o atenție pe plan european, pentru că pe noi, ca membrii ai acestei comisii, eh, ne interesează ca aceste eh, dezbateri din Parlamentul European să devină eh, publice este important ca diversele contribuții să se bucure de audiență, pentru că în felul acesta și situația problematică din acest domeniu să devină publică. Ă, este nevoie de o reglementare obligatorie pentru Uniunea Europeană care ă, să dezvolte puțin legea Dodd-Frank ă, care funcționează deja și este limpede de ce și domeniul de aplicare trebuie să fie extins, care sunt regiunile geografice care trebuie să fie vizate. Mi s-a părut că și uh, perspectiva uh, OCDE uh, Ehm, este interesantă. Cred că ar trebui ca întreg lanțul de furnizare independent de eh, locul în care are loc prelucrarea minereurilor eh, să fie vizat de către aceste reglementări europene. Dar eh, aș vrea să mă mai refer și la un aspect dacă am înțeles corect pe reprezentanții de la Digital Europe, el a fost de acord cu complexitatea, dar mă întreb dacă um, această uh, obligație de diligență, de uh, autoasumare um, uh, o consideră a fi până la urmă una obligatorie. Pentru că eu cred că dacă da, ar trebui să figureze și în acordurile bilaterale ale eh, statelor membre ale Uniunii Europene când încheie acorduri comerciale. Eh, mă întreb eh, cum ar putea să fie formulată această autoobligare a părților de a respecta niște criterii. Și, de asemenea, ar trebui atunci să discutăm uh, aceste criterii și în cadrul Organizației uh, Mondiale a Comerțului, pentru ca uh, aceste obligație de diligență să fie cât mai clară și mai transparentă și pentru oameni. Președintele. Mulțumesc. Dacă aveți vreo întrebare concretă către unul dintre experți, vă rog să uh, menționați și cui îi adresați această întrebare. Mulțumesc, Maria. Mulțumesc tuturor uh, experților pentru expuneri. Uh, ne-au furnizat uh, câteva clarificări. Mă gândesc la contextul general pe care noi putem să-l jucăm în Parlamentul European, mai ales când este vorba despre regiuni de conflict, pentru că există aici o responsabilitate a guvernatorilor locali. De, ă, trebuie să facem sigur tot ce stă în puterea noastră, dar să nu uh, lăsăm până la urmă ca răspunderea să-și o asume doar cei care fac parte din administrația locală. Deci uh, uh, nici nu putem să transferăm răspunderea consumatorului atunci când el are posibilitatea unei opțiuni. Trebuie să acționăm echitabil în baza dreptului internațional. Tocmai de aceea Comisia uh, încearcă să mizeze și pe această autoasumare a unor responsabilități, uh, pentru ca piața până, piața până la urmă să reglementeze lucrurile, respectiv consumatorul. Cu alte cuvinte, dacă uh, corporația, dacă întreprinderea uh, nu a, își asumă anumite responsabilități, atunci să o facă uh, consumatorul. Nu știu eh, dacă eh, piața într-adevăr va putea un asemenea, eh, să-și asume un asemenea rol de reglementare și cred că oricum ar fi nevoie de timp. Iar când vorbim de timp, nu este doar o chestiune de competitivitate, ci este vorba și de viață când facem o comparație între competitivitatea uh, în care sunt încadrate întreprinderile și viața oamenilor, am un sentiment de neliniște și de nemulțumire, pentru că, de fapt, aici viața oamenilor este în joc. Și uh, chiar s-au pierdut vieți umane în regiunea Kivu, dar nu este vorba doar de regiunea Kivu. Și, ca atare, trebuie să luăm măsuri. Nu doar de reglementare a pieței, trebuie să fie și niște constrângeri pe care să le avem în vedere. Se spune că inițiativa voluntară poate să funcționeze. Și aici reprezentantul de la Eurometo ne-a spus că aici uh, uh, este vorba acum de o filieră curată. Bun, dar uh, există uh, aici doar o autocertificare a respectivei filiere. Și uh, atunci, dacă tot și-a autoasumat toate obligațiile pentru a deveni o filieră curată, de ce nu a acceptat și aș asuma niște reguli obligatorii? Pentru că cei care nu joacă Uh, curat ar putea la rândul lor să se organizeze. Deci care ar fi argumentele doar să uh, susțină uh, voluntariatul și nu și obligativitatea. Bun. În ce privește această filieră curată, eu cred că ar trebui să extindem domeniul de aplicare nu doar pentru cei care exploatează minereul, ci pentru întregul lanț. Eu dau aici uh, exemplul zonei agroalimentare, pentru că aici există exigențe în Europa pentru a crea garanția pentru consumatorul european că în farfurie nu va găsi decât uh, produse care nu îi dăunează sănătății. Dacă aici am creat o asemenea trasabilitate, de ce exigențele din sectorul agroalimentare nu ar putea să funcționeze și în această zonă a extracției minereurilor și prelucrării minereurilor, pentru ca și aici consumatorul european să știe că ce, eh, eh, produsul de care beneficiază nu eh, a fost obținut cu sacrificiul unor vieți umane acolo unde uh, își are originea. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Chair. Um, this is an... Doamna Iudiță Argentini, mulțumesc. Aici dorim să extindem un regulament și să uh, combatem riscul la sursă, să creăm un sistem care să funcționeze în zone în care este uh, greu să lucrezi. Și dacă analizăm propunerea care se află pe masa noastră, oare nu creăm o cerere sporită în Europa pentru aceste minereuri care provin din uh, zone de conflict? Sau cineva a spus astăzi într-o manieră foarte elocventă. Ne dorim doar o eh, politică să eh, nu dăunăm de fapt, asta ne propunem. Deci, iarăși, optăm între uh, varianta voluntară sau cea obligatorie. Optăm pentru materialul, uh, materia primă sau pentru bunuri finite pentru consumatori. Și cum ne concentrăm pe întregul lanț, inclusiv pe activitatea turnătorilor și a industriei prelucrătoare. Uh, prin Uh, acțiunile pe care ni le propunem. Și o întrebare uh, este adresată domnului director de la Eurometo, în care spunea că nu există stimulente pentru uh, exploatările miniere și pentru turnătorii pentru a opta pe o variantă curată din perspectivă europeană. Deci, cum uh, vom putea să uh, stimulăm uh, turnătorile să plece din zonele conflictuale sau să își continue activitatea acolo, de acolo pentru a avea în Europa pentru consumatori produse pe care le considerăm neproblematice. Deci noi ă, cred că ne îndepărtăm foarte departe de legea Dodd-Frank. Eu știu că această lege nu a fost ă, perfectă și știm că legislația ă, americană a dus până la urmă la un embargo ce vedem noi acum că din punct de vedere economic se produce în regiunea uh, congoleză? Există companii care pleacă, altele care vin, pentru că există acum și uh, exploatări miniere uh, Greenfield în Congo dar asta și pentru că nu există încă o legislație obligatorie. Eu cred că legislația europeană trebuie să valorifice ceea ce a fost corect în legea Dodd-Frank și să uh, renunțe la ceea ce a fost problematic. Uh, pentru că în ce privește doar această variantă obligații asumate uh, voluntar, uh, nu știu, companiile care uh, nu trebuie să respecte nici legea Dodd-Frank, nici eventual regulamentele europene, vor continua să creeze probleme, iar noi dacă ne dorim să oferim consumatorilor europeni produse care nu sunt problematice și Uh, nu au creat probleme în zonele de conflict de unde provin, trebuie să ne gândim și la aspecte legate de importul Uh, acestor produse, pentru că multe uh, nu sunt materii prime pe care le importăm, ci mai degrabă produse care provin, uh, știu, din Africa de Sud sau din altă parte. Și cred că nu trebuie să avem o atitudine lipsită de fair play față de importatorii europeni, dacă marea piață a consumatorilor rămâne neatinsă de reglementări. Mulțumesc! Doresc, doamna Kirten, mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor de astăzi. Aș dori să mă refer la ceea ce s-a întâmplat la Strasburg săptămâna trecută, pentru că noi am conferit premiul Saharov unui medic din Congo um, care um, a beneficiat de um, aplauze și ovații în picioare pentru uh, activitatea pe care o desfășoară acolo. Și el lucrează într-o zonă de conflict. Acum dacă noi am aplaudat uh, prestația sa, este pentru că, uh, de fapt, trebuie să existe uh, reguli obligatorii pe care europenii să le respecte în zonele de conflict. Dacă în plenară am arătat că îmbrățișăm această poziție, atunci trebuie și acum, când discutăm aceste aspecte, să ne menținem uh, punctul de vedere. Iar în ce privește experiențele din alte sectoare, da, în ce privește o serie întreagă de produse eh, manufacturate, noi ne dorim deja o trasabilitate uh, transparentă, evidentă și cred Uh, că uh, spunem mereu că uh, TTIP urmează să stabilească noi standarde globale, ținând seama de dinamica geopolitică. Dacă acesta este cazul, atunci ar fi un pas semnificativ european, inclusiv în ce privește perspectiva europeană vis-a-vis -vis de TTIP. Cum dorim noi să configurăm politica noastră comercială pe plan global? Uh, nu doar în uh, Uniunea Europeană și în Statele Unite, dar și în ce privește influența noastră comună în alte regiuni din lume. Și asta este în legătură și cu ceea ce a spus Judith Argentini. Da, să valorificăm experiența pozitivă și să încercăm să facem pași în plus și cred că și OCDE-ul din acest punct de vedere poate să Uh, valorifice oportunitatea care se creează pentru a face un pas înainte și nu un pas înapoi. Mulțumesc foarte mult. Emma. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor vorbitorilor de astăzi pentru că ne-au oferit o uh, bună uh, perspectivă în legătură cu problema acestor minerale din zonele de conflict. Și eu sper ca și Comisia și noi să uh, uh, continuăm un dialog în legătură cu părți, în calitate de părți direct implicate în acest ă, domeniu, așa cum și reprezentantul de la Digital Europe ne-a sugerat. Este nevoie de o bună reglementare în acest domeniu. Ar fi multe aspecte la care aș dori să mă refer. Uh, cred că nimeni uh, nu neagă faptul că trebuie să întreprindem acțiuni uh, pentru ca um, să nu se extindă violențele în zonele de conflict tocmai datorită exploatărilor miniere care sunt atât de interesante. Deci, ă, în ce privește trei și exploatarea aurului, trebuie să găsim calea cea mai ă, bună pentru ă, ca oamenii să nu stimuleze conflictele. Eu cred că uh, trebuie să creăm o strategie la modul general, um, pentru că, um, de fapt, ne dorim ca aceste conflicte să înceteze, dar doar prin câteva reguli noi uh, nu vom uh, contribui peste noapte la atingerea acestui deziderat. Deci, eu cred că inclusiv prin legea Dodd-Frank se recunoaște faptul că um, Ehm, chiar companiile care încearcă să respecte prevederile acestei legi nu lucrează 100% curat. Deci, ehm, nu știu în ce măsură ehm, alte companii vor dori să-și asume până la urmă respectarea acestor obligații, pentru că trebuie să Uh, încercăm să determinăm companiile să acționeze curat. Ce am uh, auzit uh, din partea unui coleg care a spus astăzi că există și aspecte negative, prețuri care au scăzut pentru minereul din Congo. Noi nu vrem să avem un asemenea impact, pentru că nu vreau ca până la urmă acolo oamenii să-și piardă locurile de muncă pentru că se retrag companiile. Noi trebuie să încercăm să îmbunătățim condițiile de viață ale oamenilor din zonele de exploatare a minereurilor nu să le dăunăm. Și există și riscul ca până la urmă să se facă un trafic ilegal cu aceste minereuri care iarăși nu ne dorim uh, să uh, se întâmple. Deci uh, trebuie să avem toate aceste uh, elemente în vedere. Iar în ce privește modul în care putem să aducem la un numitor comun toate schemele care lucrează acolo, fără să creăm o povară neapărat uh, companiilor care în urma auditărilor au demonstrat că lucrează corect. Uh, trebuie să ne întrebăm care să fie criteriile de audit pentru a vedea dacă lucrurile funcționează bine sau nu. Mulțumesc. Iac. și eu aș dori să mulțumesc pentru contribuțiile uh, foarte informative. Aș dori să mă refer la trei complexe tematice care mă interesează în mod deosebit. Și eu mi-aș dori ca, de fapt, reglementările elaborate să devină obligatorii. Dar trebuie să mă întreb ce facem dacă cineva nu respectă aceste obligații, care vor fi mecanismele de sancționare care pot să funcționeze pentru ca lucrurile să fie îndreptate. Deci uh, să ne gândim uh, la acest lucru. Cum îi sancționăm pe cei care nu respectă regulile? O presiune doar la nivelul opiniei publice ar putea să fie suficientă? Cea de-a doua întrebare. Cele patru uh, minerale la care ne referim acum sunt de fapt selectate arbitrar pentru că uh, provin din regiunea în care funcționează legea Dodd-Frank. Dar oare vom găsi criterii uh, legate de alte materii prime care provin din zone uh, aflate în regiuni de conflict armat? pentru a stabili și acolo criterii uh, de operare uh, curată din uh, punctul de vedere al politicii noastre comerciale și care să nu-și găsească neapărat rezolvarea printr-un boicot comercial. Și al treilea complex tematic, cum definim regiunile conflictuale acele regiuni care, din punctul nostru de vedere, sunt problematice. Este și din acest punct de vedere suficient ca anumite întreprinderi să-și înceteze activitatea acolo sau să spunem noi care poate fi contribuția societății civile de la fața locului pentru a ne semnala care sunt activitățile problematice din perspectiva noastră și care nu pentru a îmbunătăți situația. Președintele, mulțumesc și eu aș dori să adaug două elemente în discuție. Pe de o parte, raportul dintre legea Dodd-Frank față de reglementările europene pentru că, de fapt, comercializarea acestor uh, uh, materii prime este destul de limitată. Nu există multe companii care să fie implicate. Și, de fapt, aceste companii cunosc foarte bine deja prevederile legii Dodd-Frank și clienții, cumpărătorii acestor minereuri le cunosc. Mă întreb oare dacă prevederi suplimentare uh, și adresez această întrebare și reprezentantului OCDE um, um, nu ar slăbi impactul uh, legii Dodd-Frank? Uh, pentru că uh, am putea complica inclusiv sistemul de raportare, de informare din partea clienților. De ce, dacă există deja un sistem de valori, nu îl îmbrățișăm și noi ca atare? Iar uh, cealaltă chestiune, tratamentul inegal pentru produsele care provin din Uniunea Europeană vis-a-vis -vis de cele care sunt importate. Și Iudi puțin a făcut trimitere la această problemă. De ce oare produsele de import care nu se supun obligației de diligență uh, Um, ar trebui să beneficieze de alt tratament decât uh, cele care provin din zone de conflict. Ar fi și o întrebare pe care să o adresez comisiei, dar și experților noștri. Și, a, domnule Winkler, vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc frumos, domnule președinte. Dați-mi voie să mă alătur și eu celor care au mulțumit experților pentru toate informațiile pe care ni le-au prezentat și părerile expuse. Cred că este foarte important și se conturează două direcții în urma contribuțiilor uh, și întrebărilor uh, colegii noștri, colegilor noștri. Una dintre aceste direcții, dintre aceste direcții se uh, concentrează pe uh, conținutul propunerii pe care evident trebuie să o îmbunătățim și la fel de evident este că trebuie să uh, includem uh, propunerile factorilor de interes prezenți astăzi alături de noi. Alții s-au concentrat pe caracterul regulamentului, sugerând că simpla uh, problemă a aplicării obligatorii sau neobligatorii ar putea soluționa problema. Eu cred că nu acest caracter obligatoriu sau neobligatoriu, ci conținutul regulamentului este cel care ne poate rezolva problemele. Probleme sau obiective care sunt totodată și mai mulți colegi au vorbit despre echilibrul pe care trebuie să-l găsim. Într-adevăr, trebuie să găsim un echilibru foarte fin între scopul nostru, scopul nostru legitim de a asigura o dezvoltare uh, durabilă a zonelor de conflict, de a le păstra în circuitul economic, de a păstra locurile de muncă, de a face locuri de muncă uh, curate și celălalt obiectiv foarte important care se referă la asigurarea unei uh, economii competitive în Europa, uh, în contextul pe care, uh, în care ne aflăm în acest uh, Parlament, în contextul european de uh, redactare de politici, de reindustrializare, care trebuie să fie coerentă, iată, cu toate celelalte inițiative. Eu personal am două întrebări. M-aș bucura ca domnul Ghilar de la OCDE să-mi spună câteva lucruri în plus vis-a-vis -vis de cele două aspecte complementaritatea uh, inițiativelor și complementaritatea cu legea Dodd-Frank, dacă putem atinge această complementaritate și dacă da, ce măsuri ar fi necesare pentru acest lucru și, foarte important, flexibilitatea. Am ascultat posibilitatea pe care a evocat-o vis-a-vis de raportarea în baza directivei existente. Vă rog să elaborați cum putem folosi legislația existentă fără să creăm neapărat un nou regulament. Cealaltă întrebare se adresează, desigur, Comisiei și aștept cu mare interes să aud cum ar putea să implice Comisia toat, toți factorii de interes și să uh, adopte măsuri, uh, propune concrete pentru a ne apropia mai mult de scopul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, nu în ultimul rând, doamna Pechini. Mulțumesc, eu sunt raportor din uh, umbră pentru grupul meu Doresc să mulțumesc raportorilor și uh, interlocutorilor noștri și aș vrea să aprofundez câteva subiecte care au fost oricum evocate și de colegii mei. Înainte de toate, aș dori să subliniez faptul că au existat deja programe voluntare de certificare care și-au dovedit ineficiența, fiindcă resursele naturale continuă să uh, alimenteze conflictele din întreaga lume. Asta se întâmplă în cadrul Uniunii Europene, dar uh, și în Statele Unite, unde, da, regimul este diferit. Sunt de acord cu colega mea care spunea că pot să apară dezechilibre cauzate de un sistem pe care hotărâm să-l aplicăm sau nu, ceea ce duce la crearea de condiții diferite Sigur, există minereurile, dar există și alte aspecte, alte elemente, alte produse care alimentează aceste conflicte. Prin urmare, vorbim de materii prime, dar riscul este ca aceste produse să poată fi folosite pentru, cum spuneam, um, alimentarea conflictelor. Revin la problema întreprinderilor mici și mijlocii. Trebuie să ne asigurăm că fie și cu un sistem de certificare obligatoriu, uh, IMM-urile nu vor avea de suportat sarcini administrative prea mari pentru ele. Și atunci aș vrea ca reprezentantul OCDE să ne explice cum uh, vede acest lucru în cadrul uh, întregului lanț de aprovizionare în cazul în care caracterul obligatoriu ar fi stabilit. Mulțumesc. Are cuvântul Comisia. Acum domnul Batso de la DigiTrade, DG Comerț. Doamna Rațo, a ieșit din uh, încăpere câteva uh, minute, îmi cer scuze, putem uh, interveni după ceilalți vorbitori, vă rog frumos. O să dau atunci cuvântul domnului Autun din partea Serviciului European de Acțiune Externă. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul uh, pe acest subiect extrem de important. Uh, ce a făcut clar domnul Mponghe Malazi în prezentarea lui este că, într-adevăr, uh, ruperea legăturii dintre conflicte și extracția de minereuri este o provocare serioasă care necesită o abordare integrată, după cum am spus și noi în comunicare. Vorbim despre soluționarea conflictelor, despre uh, stabilirea păcii, despre bună guvernanță, dar și despre reforma sectorului uh, de securitate și transparența fluxurilor financiare și a lanțului de aprovizionare. Orice inițiativă care privește lanțul de aprovizionare trebuie să fie integrată într-o abordare mai amplă și o asemenea abordare, în special, abordare, în special în zona uh, marilor lacuri, dar sigur regulamentul acoperă o sferă geografică mai mare. Orice asemenea abordare, spuneam, are nevoie de o uh, abordare extinsă din partea Uniunii Europene. Izolată, o inițiativă de acest gen nu are cum să ducă la soluționarea unui conflict. Există, desigur, riscul uh, care privește societățile. Uh, din cifrele prezentate de Eurometo și Digital Europe, am înțeles că lanțul de aprovizionare este destul de curat, într-adevăr, în cadrul sistemului ITSCI, dar din uh, Republica Democrată Congo nu am aflat cifrele anterioare și în 2014 se vor atinge de bea jumătate din exporturile din 2008-2009 ceea ce arată că problema e una mai complexă și de aceea are nevoie de o abordare multilaterală. Mă bucur că Digital Europe au intervenit pentru a sublinia nevoia de măsuri însoțitoare mai vaste. Un alt vorbitor, cred că un uh, eurodeputat, a vorbit despre estimări câte minereuri contribuie la uh, întreținerea conflictelor. Cifrele diferă foarte mult. Experții ONU spun că aproximativ 30%, dar nu subestimați. În Republica uh, Democrată Congo vorbim despre pescuit ilegal, uh, cărbune, impozitare ilegală. Avem de nevoie de o uh, abordare mai amplă. Concentrarea doar pe mineralurile de conflict nu au cum soluționeze problema. Da, noi ne bazăm pe principiul nu face rău. Uh, do no harm, dar și pe uh, caracterul, pe proprietatea regională uh, a oricăror uh, resurse. Prin urmare, uh, elaborarea de uh, uh, sisteme de certificare e, se referă la o inițiativă regională de crearea unor mecanisme durabile de certificare în fiecare regiune. În ceea ce privește uh, menționarea conflictului în zonele puternic afectate, atât SAE cât și Comisia înțelege că operatorii, autoritățile statelor membre au nevoie de clarificări suplimentare pentru a ilustra definiția, uh, definiția zonelor de conflict sau zonelor de mare risc, astfel cum ele sunt menționate în propunerea de regulament. Există o bază de cunoștințe foarte vastă de tip open source și împreună cu sectorul comercial căutăm mijloacele cele mai bune pentru ca aceste informații din surse publice să fie disponibile operatorilor europeni pentru ca ei să aibă instrumentele necesare pentru a uh, realiza evaluarea de risc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum, doamna Watson, din partea Comisiei. Mulțumesc frumos! Mai întâi, dați-mi voie să spun câteva cuvinte vis-a-vis -vis de uh, favorizarea uh, abordării voluntare. Ea este eficientă, după cum au spus chiar uh, mulți dintre cei care au intervenit ce am învățat noi din consultările noastre publice și din evaluarea de impact și un alt lucru menționat aici uh, de reprezentantul Digital Europe a fost că uh, societățile din aval sunt interesate de surse um, uh, responsabile de minereuri datorită presiunii de pe piață create de consumatori și de asemenea de legea Dodd-Frank. Dar Evident, ele se confruntă cu dificultăți datorită lanțurilor de uh, aprovizionare foarte lungi și complexe. Și dacă privim cifrele pe care le-am obținut de la prima implementare, uh, primul an de implementare a legii Dodd-Frank, vedem că s-au depus doar 1300 de rapoarte față de 6.000 cât se așteptau, deci doar vreo 30%. Și dintre acestea, majoritatea nu au putut să stabilească originea minereurilor din produsele lor, prin urmare, transparența uh, la nivelul turnătorilor s-a dovedit a fi cheia. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care, în abordarea noastră la nivel european, bazată și pe uh, experiența legii Dodd-Frank și a OECD, pentru că am luat de la amândoi experiențele pozitive și experiențele negative și am ajuns la această concluzie. Prin urmare, propunerea noastră, propunerea de regulament, vine să completeze uh, legea Dodd-Frank și se bazează foarte mult pe uh, recomandările de obligație de diligență ale OCDE. Nu, vine, nu este mai puțin decât ce propune OCDE-ul, ci este mai mult. În primul rând, creează o listă a turnătorilor și aici aș vrea să răspund celor care au întrebat cum uh, uh, facem cu competitivitatea dacă ne adresăm doar, uh, dacă țintim doar turnătorile europene. Păi nu le țintim doar pe cele europene, ci pe cele din toată lumea. Este o listă europeană, dar o listă europeană a turnătorilor din întreaga lume care respectă cerințele și obligațiile de diligență lista albă a turnătorilor uh, din întreaga lume vor arăta cu degetul pe cei care nu sunt pe această listă și vor aduce transparență în lanțul de aprovizionare, ceea ce merge în beneficiul companiilor din aval. Mai exact, companiile din aval se pot baza pe schemele de certificare ale importatorilor și, de asemenea, pe această listă albă a turnătorilor. Acum, Uh, ca să-i răspund domnului raportor Winkler, cum uh, poate implica Comisia toți factorii de interes pentru a se apropia de obiectivul avut în vedere? Cu siguranță, propunerea de regulament nu este o acțiune singulară, ci ea este completată de măsurile însoțitoare mm, prezentate în comunicare, de exemplu, achiziții publice, care uh, implică sectorul din aval și nu doar uh, la nivel european, ci la nivel global. Acei importatori care doresc să participe la uh, procedurile de achiziții publice la nivel european. Deci se stimulează uh, nivelul uh, de aval. Apoi, asistență financiară și tehnică IMM-urilor, pentru că mai mulți vorbitori au uh, adus în discuție importanța acestora și, de asemenea, finanțare pentru uh, Uh, turnătorii pentru a um, implementa această schemă, plus, după cum s-a uh, spus, uh, dialogul politic cu țările, pentru a arăta că factorii de interes sunt incluși în proces. Și acum, un alt lucru pe care aș dori să-l subliniez se referă la noile evoluții. De când am venit cu această propunere, Uh, și aici mă refer la dezvăluirea de informații nefinanciare. Este un lucru care există deja și care țintește societățile și le încurajează să uh, raporteze. Prin urmare, trebuie să vedem și contextul, faptul că există alte instrumente și aici mă refer la această dezvăluire a informațiilor netransparente, eh, nefinanciare, apoi eh, toate celelalte instrumente care se completează unul pe celălalt. În ceea ce privește auditarea, intenția este să eh, creăm un sistem, o schemă de auditare care să se bazeze pe standardul OCDE, auditorii și importatorii se pot baza pe, aceste, uh, pe acest standard și el va ține seama de schemele uh, care deja există în industrie. Și, nu în ultimul rând, întrebarea de ce nu am copiat pur și simplu legea Dodd-Frank. Uh, cred că mai mulți vorbitori au uh, vorbit deja despre analiza efectului, uh, a șocului creat și de asemenea despre diversificarea comercială care s-a produs. Și anume, în absența unei capacități adecvate în zonele de conflict, și trebuie de totodată să țineți seama de faptul că propunerea de regulament are un uh, domeniu de aplicare global, deci nu se referă doar la regiunile din uh, Marile Lacuri, ca în cazul legii Dodd-Frank. Abordarea noastră uh, respectă de asemenea uh, dispozițiile OCD. Prin urmare, dacă uh, la uh, locul respectiv nu există o capacitate suficientă, este dificil pentru societăți să plece și să găsească alt alternative uh, potrivite. Lucru de altfel arătat de grupul de experți ONU în uh, raport, rapoartele lor, și anume că în uh, Republica Democrată Congo are loc contrabandă cu minereuri, în special aur, aici cifrele au și crescut, pierzându-se astfel veniturile din impozite și, bineînțeles, locuri de muncă, iar noi nu vrem să ajungem la un asemenea rezultat. Cred că am uh, reușit astfel să răspund uh, la întrebările puse de uh, stimații eurodeputați. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, am, cred că mai am o întrebare. Doriți să folosiți sistemul de achiziții publice ca sistem de motivare a societăților de a intra în sistemul voluntar, dar atunci trebuie să schimbați regulamentul privind achizițiile publice, nu-i așa? Nu. Nu e cazul. Pentru că urmează, există o nouă directivă privind achizițiile publice care permite, a, dar permite, spune președintele, dar nu este o cerință obligatorie. Comisia. Nu, este vorba de Comisie, de Uniunea Europeană și de Parlamentul European care este încurajat să ia acest exemplu și uh, se pot fi incluse și statele membre și încurajăm statele membre să-și includă această clauză privind realizările. În cazul acesta le voi uh, lăsa experților posibilitatea să răspundă scurt și precis la întrebări. Domnul reprezentant al OCDE-ului mai întâi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumim pentru comentariile și discuțiile pe care le-am auzit astăzi. Este foarte clar că Parlamentul s-a sezizat, e o chestiune de maximă importanță. Uh, Înainte de a mă referi la întrebările specifice, vreau să spun că, după părerea noastră, propunerea Comisiei și măsurile complementare vor uh, stimula alinierea la ghidul OCDE și va evita un embargo de facto. Achizițiile publice reprezintă un instrument puternic, uh, pregătirea IMM-urilor de asemenea și considerăm că aceste măsuri complementare trebuie lansate uh, împreună cu proiectul de regulament, uh, etapă cu etapă, deci susținem această abordare cuprinzătoare. Cât privește eficiența propunerii, considerăm că există două obiective cruciale care trebuie avute în vedere. În primul rând, eficiența în sensul retezării legăturii dintre conflicte și comerț, și s-a menționat acest lucru, dar al doilea obiectiv important este uh, asigurarea faptului că aceste firme din Europa care folosesc aceste metale acționează cu răspundere, cu responsabilitate. Uh, firmele europene au o serie întreagă de instrumente pentru un comportament responsabil la nivel internațional, deci firmele trebuie să reacționeze uh, într-o manieră responsabilă. Nu putem face recomandări specifice uh, apropo de abordarea obligatorie sau uh, facultativă. Uh, știm că acest ghid este al, un ghid al Consiliului și știm că multe state membre se vor gândi la aplicarea obligației de diligență. Din legea Dodd-Frank există secțiunea 59.2 care stimulează uh, Uh, și presează companiile să adopte o, un asemenea mecanism uh, facultativ, însă uh, ceea ce ar avea un efect asupra întregului sector. Atâta vreme cât propunerea și certificarea este în, în conformitate cu ghidul OCDE și duce la punerea în aplicare a obligației de diligență, atunci se vor evita efectele negative, consecințele negative, în momentul în care vor exista și măsuri complementare. Cât privește uh, problema complementarității cu legea Dodd-Frank, și un al doilea sunt de reguli. Nu, răspunsul este nu, nu ne suprapunem cu aceste reguli. Dacă s-ar baza pe ghidul OCDE ca standard, a, a, în măsura în care legea Dodd-Frank o face, mm, Comisia pentru Schimburi și uh, Valori Imobiliare din Statele Unite recomandă folosirea ghidului OCDE. Uh, toate aceste inițiative ale industriei uh, au uh, ideea de a folosi acest ghid, deci există o temă comună. De aceea propunerea aceasta se bazează pe ghidul OCDE și ne place acest lucru. Auditul trebuie să se concentreze în primul și în primul rând la topitărie. Este absolut ex, ex, obligatoriu să fie așa. Dacă am repeta auditurile și în alte parte, nu am face decât să sporim birocrația. Pentru că utilizarea programelor industriale și a mecanismelor de audit sunt cruciale pentru a eficientiza și spori eficacitatea acestor inițiative la nivel global. Deci implicarea regulamentelor trebuie să se concentreze pe ideea că aceste programe sunt eficiente, sunt consecvente cu ghidul de obligație de diligență al OCDE. Noi n-am făcut uh, niciun fel de efort de monitorizare a acestor inițiative, dar, dar s-ar putea să facem acest lucru în viitor. În ce privește raportarea publică și cum poate fi inclusă în regulamentul existent, ghidul arată foarte clar cum pot să raporteze companiile privind obligația de diligență, făcând acest lucru etapă cu etapă, dar firește ne gândim la informațiile confidențiale eh, care nu trebuie eh, menționate. Acest lucru este menționat în ghid. Eh, companiile trebuie să raporteze privind procesul, dar nu neapărat să dea informații precise despre furnizori și alte lucruri. În zonele de mare risc mai există o chestiune extrem de importantă pentru a putea înțelege obligația de diligență. Obligația de diligență este legată de responsabilitatea companiei. Compania uh, nu se pune problema de unde vin sursele companiei. Uh, ar trebui de deci, să fie informată compania apropo de riscuri, dar s-ar putea să fie o zonă lipsită de riscuri care să se afle într-o situație de conflict armat, uh, unde diverse organizații infracționale uh, încalcă drepturile omului. De aceea definiția noastră este largă, pentru că viața nu e albă și neagră și nu vrem să încurajăm o situație în care firmele fac uh, un asemenea, o asemenea obligație de diligență pentru că sunt la o anumită graniță, dar dacă pleacă de acolo, pentru că nu mai există riscul respectiv, nu mai fac obligația de diligență. Sigur că firmele vor face greșeli, sigur, dar ideea este trebuie să-și accepte greșelile și să le rezolve uh, deschis. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Și acum domnul Malasi. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, doamnei Maria care a invitat parlamentarii să se gândească și la filiera agroalimentară este aproximativ același lucru. Vreau să mai spun ceva. Caracterul facultativ este foarte adevărat. Ăsta poate fi susținut, dar pe un teren nu are destul de mult efect pentru că sunt ceilalți care de pun la punct diverse șmecherii uh, pentru a evita acest aspect facultativ. Mă gândesc la autoritățile care certifiază minereurile din zone roșii, fac acest lucru din proprie voință și le dau un certificat sub acoperirea alor amplasamente care sunt zone verzi și timp de doi ani autoritățile și-au împărțit banii cu o grupă paramilitară. Banii erau depuși în trezoreriile publice, deci e important să existe măsuri, serioase măsuri complementare pentru a vedea, eu știu, până la urmă dacă se ajunge în justiție, ce se întâmplă când se ajunge în justiție pentru a clarifica lucrurile. Și ca să închei, legea Dodd-Frank nu a avut un impact negativ. E adevărat, am avut impresia că nu mai sunt locuri de muncă și nu se mai cumpără minereurile, dar tocmai datorită acestei presiuni internaționale a societății civile astăzi, putem să stăm la discuție cu actorii guvernamentali. Tocmai datorită acestei chestiuni s-a înființat comisia în fiecare provincie și tocmai datorită acestei presiuni se fac eforturi de calificare a acestor situri miniere, de a lor. Deci trebuie să continuăm cu presiunea, să o accelerăm la nivel global pentru a putea susține ajutorul uh, acordat în alte sectoare. Nu putem, uh, eu știu, să ne gândim că doar prin alegeri sau prin guvernanță se pot uh, avea efecte, pentru că lucrurile continuă întotdeauna și populația este obligată să se mute în altă parte întotdeauna. Dar dacă salvăm o singură viață, este deja foarte mult. Deci, legea Dodd-Frank poate să aibă și ea un efect, regulamentul poate să aibă un efect și poate o să ajungem la niște rezultate. Trebuie să încercăm, trebuie să avem curajul și societatea civilă va fi recunoscătoare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Și acum domnul Cian. Mulțumesc, domnule președinte. Mă fac ecoul celor spuse de domnul Malazi contează foarte mult conștientizarea și efectul în teren, iar efectul în teren este absolut fundamental. Efectul în teren implică nu numai lanțul, lanțul valoric al industriei care pleacă de la mină, topitorie, turnătorie până la firmele în aval, dar și autoritățile locale. Noi nu putem influența autoritățile locale. Dacă există corupție, nu putem să facem mare brânză. Dar uh, măsurile însoțitoare trebuie să facă ceva măsurile complementare. Acum uh, stigmatizăm aurul și cele trei minerale mm, staniu, tungsten și tantal. Deci, dar s-ar putea să apară în alte zone alte minerale și alte produse. Deci este important să, să creeze un binom adecvat. Apropo de cele spuse de doamna Sargentini, care se refera poate la ce n-am înțeles din, din uh, ce am spus eu. Nu e vorba de lipsă de stimulente pentru cei care lucrează în turnătorii, ci este vorba de o lipsă de stimulente pentru cei care lucrează în aval fie că e vorba de programe obligatorii sau facultative. Sunt de acord cu doamna Sargentini când spune că uh, trebuie să-i urmăm pe cei care merg și nu pe cei care nu merg. Avem exemple de sisteme facultative și efecte ale programului OCDE, să le urmăm, să retragem de acolo, să, să scoatem de acolo esența pozitivă și uh, programul comisiei să fie însoțit de măsurile complementare care să nu ducă la efecte perverse sau problematice privind competitivitatea. Doamna Arena, vreau să-i răspund acum, sigur că viața este elementul fundamental al demersurilor făcute de acest domeniu. Știam exact care sunt problemele și de aceea ne-am gândit la programele care duc la niște răspunsuri în teren. În ce privește competențele și mijloacele noastre, acum am avut niște succese, uh, arătate de programele noastre și de statisticele autorităților locale, dar în măsura posibilităților am pus la punct niște cifre care arată succesul nostru. Dacă vreți uh, mai multe detalii, apropo de uh, cele spuse de mine apropo de staniu și situația staniului. E un coleg care vă poate spune exact ce se întâmplă în domeniul staniului. Sigur că este foarte posibil să se întâmple ce se întâmplă. Dacă adăugăm diverse alte lovituri care nu le permit acestor firme să-și mențină competitivitatea, deschidem uh, poarta către deviații din exterior sistem obligator sau sistem facultativ, s-au făcut foarte multe comentarii și cred că sistemul facultativ care există acum prin intermediul măsurilor luate este de fapt obligatoriu, pentru că presiunea pieții, cum spunea colegul meu, obligă întreprinderile uh, obligă turnătoriile, topitoriile, raf, întreprinderile de rafinare să facă acest lucru. Deci problema nu se mai pune obligatoriu uh, facultativ, ci trebuie să vedem cât de eficiente sunt ele în teren și trebuie să existe modalitatea ca această eficiență să poată fi pusă în aplicare. Mulțumesc foarte mult! Și acum domnul Lajart. Mulțumesc, domnule președinte, domnule cred că juriul n-a ajuns încă la o hotărâre privind eficiența și eficacitatea legii uh, Dodd-Frank. Sunt foarte multe inițiative pentru aur, pentru uh, tungsten sau wolfram. Sunt programe foarte cuprinzătoare care se bazează pe foarte multă activitate și vreau să îi mulțumesc sectorului metale pentru, pentru că uh, au pus la punct acest uh, sistem. A fost un efort uriaș și uh, vedem acum roadele uh, a acestor eforturi. Evident, aceste inițiative care există sunt importante, dar este absolut important să existe o discuție tehnică pentru a analiza inițiativele în detaliu și astfel să putem să punem la punct un sistem european care să se adauge sistemelor existente și nu să le contrazică și, bineînțeles, trebuie să vedem care este impactul legii Dodd-Frank asupra uh, activității economice, să vedem cum s-a îmbunătățit activitatea economică, ce s-a întâmplat. Evident, ideea este să-i ajute pe minieri, minerii care locuiesc împreună cu familiile lor în zona minelor în Congo, nu? Uh, este vorba despre acțiune responsabilă, dar și de asemenea continuarea activității economice în zonă. Uh, Uniunea Europeană vine cu plus valoare prin inițiativa ei, este, trimite un semnal foarte puternic uh, pieții, o firmă ca a mea nu e vorba numai de o firmă de consumator, ci este o firmă care are acționari și părți interesate și analizează lanțul uh, uh, de furnizori, dar trebuie să fim siguri că și Uniunea Europeană face acest lucru. Iar inițiativa Uniunii Europene vine cu plus valoare pentru că uh, se concentrează pe diverse zone care sunt de asemenea avute în vedere și de legea Dodd-Franks Așa că, așa cum spuneam, com, se alătură altor inițiative existent, existente. Trebuie să ne gândim și la cum definim aceste zone de mare risc. În momentul în care se definește o zonă de conflict, abia atunci putem să vedem uh, Uh, cum se construiește sistemul și apoi după foarte mult efort uh, se pot pune la punct și niște mecanisme de trasabilitate. De exemplu, ca să pui la punct o topitorie ai nevoie de cel puțin un an. E nevoie de flexibilitate. Nu e suficient să vorbim de amonte și de aval. Trebuie să vedem exact cât de complex este lanțul de furnizare Eh, s-a menționat deja acest lucru, l-am menționat și noi în ceea ce privește dificultățile eh, de a vedea exact ce există în lanțul de aprovizionare. Deci, eh, de aceea trebuie să, cred eu, care sens să ne concentrăm la nivelul topitoriilor. Companiile sunt supuse unei presiuni foarte mult, companiile trebuie să-și analizeze atât în amonte cât și în aval lanțul respectiv Însă companiile trebuie să aibă flexibilitate să comunice și să vadă uh, cum pot ele să acționeze mai bine cu clienții și cu lanțul de furnizare. Cam asta este. Mulțumesc foarte mult. Iar problema aceea a obligativității față de facultativitate, cred că e prea devreme să tragem o concluzie. Așa că așteptăm uh, o discuție tehnică ca să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc și nu în ultimul rând, domnul Ghib. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund pe scurt la punctele aduse în discuție. În primul rând vreau să spun că am auzit foarte multe despre mecanismele uh, acestea foarte bune care au fost, uh, eu știu, accelerate de legea Dodd-Frank, însă vrem uh, la fel să se Uh, înregistreze transparență și în alte zone de conflict și în alte zone de mare risc. S-a vorbit despre stimularea pieței, rolul consumatorilor în acest domeniu și sigur s-a pus problema și garantării produselor pe care le cumpără cineva ca să nu provină din asemenea zone de conflict unde se încalcă drepturile omului dar nu este responsabilitatea consumatorului european să se asigure că ce cumpără el nu vine dintr-o zonă de conflict. Este o răspundere a firmei. Firma trebuie uh, să nu mute această povară pe umerii consumatorului. S-a vorbit de asemenea despre noile riscuri de piață datorate uh, creării acestui mecanism de obligație de diligență Aici nu, e, nu este o garanție de 100%, nu înseamnă că se face totul bine de fiecare dată, ci e vorba de procese care ajută companiile să facă tot ce pot pentru a, a atenua riscurile. Și apoi nu e vorba de riscuri noi, sunt riscuri care există deja în lanțul de aprovizionare al companiilor riscuri pe care investitorii le-au semnalat de multe ori și obligația de diligență ajută firmele să descopere și să atenueze riscurile care deja există în lanțul de aprovizionare. S-a vorbit iar despre alte materiale care ar putea să uh, financeze mm, aceste conflictele, sunt sigur și altele, uh, eu știu, mm, Uh, pietre prețioase, smaraldele din Afganistan, uh, în Columbia alte uh, pietre prețioase, în Zimbabwe alte prețioase, deci sunt foarte multe regiuni care ar beneficia de pe urma existenței acestui mecanism de obligație de diligență iar ghidul se referă la aceste resurse și companiile ar trebui să fie atente și să-și facă acest, uh, această obligație de diligență pe, uh, pe lanțul de aprovizionare. Vreau, mai vreau să spun câteva chestiuni despre impactul local al legii Dodd-Frank. Este foarte important să recunoaștem, cum spuneam la început, că această situație nu este durabilă, nu poate fi durabilă și Uh, ar trebui să ne gândim bine înainte de a vorbi de exploatare uh, și de încălcarea drepturilor omului uh, și um, să nu facem nimic așa din dorința de a fi foarte, foarte precauți. Imaginea din acest moment este foarte complicată și ar trebui să fim precauți aici. Și adică să nu simplificăm lucrurile și să nu încercăm să ajungem la o singură cauză și anume legea Dodd-Frank este o imagine complexă, este o situație complexă care a avut rezultate pozitive uh, pentru că s a văzut că exact care este situația minierilor. Este important să știm exact că raportul Națiunilor Unite la care s-a făcut trimitere nu pretinde uh, să vină cu o imagine clară a tuturor acestor situații. Da, de exemplu, în Republica Popular Democratică Congo lucrurile sunt uh, Uh, diferite în est, în vest, în sud, iar efectele legii Dodd-Frank au, avut, uh, au fost diferite de la regiune la regiune, iar lucrul acesta poate fi uh, explicat cu, prin faptul că s-au folosit și alte inițiative pe lângă legea Dodd-Frank. Am auzit o referire la inițiativa președintelui, la alte Uh, inițiative locale, apropo de validarea uh, sitului minier și așa mai departe. În cele din urmă, întrebarea dacă propunerea, propunerea Uniunii Europene slăbește uh, legea Dodd-Frank, departe de a fi așa, considerăm că este o măsură complementară, că se adaugă legii Dodd-Frank și are un rol important și în felul acesta cu mult mai multe companii europene vor fi cuprinse în acest sistem și uh, va avea o, va spori influența pe care o avem noi asupra topitorilor și turnătorilor din afara Uniunii Europene. În ce măsură este uh, în, aliniat la ghidul OCDE privind obligația de diligență toate firmele ar avea de fapt obligația să facă această obligație de diligență. Mulțumesc foarte mult și să raporteze. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor experților noștri. A fost un schimb de evident de vederi foarte rodnic. Domnule Winkler, e rândul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați oaspeți, stimați colegi. Cred că astăzi am făcut un pas important, am reușit să clarificăm unele aspecte. De asemenea, am sentimentul Ehm, meu este că a devenit limpede că mai avem o lungă listă de subiecte care merită să fie discutate în viitor. Cred că pentru toată lumea din sală este limpede că reglementarea și măsurile complementare sunt importante pentru uh, obținerea uh, acestor uh, resurse, materii prime, dar și că trebuie să extindem domeniul de aplicare al regulamentului, trebuie să contribuim însă și prin măsuri locale pentru a îmbunătăți buna guvernanță locală, durabilitatea activității de acolo. Noi nu ne dorim de fapt un embargo, ci crearea unui sistem durabil. Știu că trăim într-o lume a tabloidizării uh, comunicării politice care impune o ultrasimplificare a mesajului pe care îl transmitem, dar eu cred că poate dilema între uh, um, obligativitate și asumare voluntară a unei responsabilități nu este esențială. Noi uh, trebuie să elaborăm un regulament care în sistemul nostru să uh, prevadă uh, o asumare voluntară, asta nu poate decât să completeze până la urmă abordarea obligatorie din legea americană, care nu în toate uh, situațiile și-a atins în totalitate uh, obiectivele. Oricum trebuie să clarificăm aceste aspecte și vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru participarea la această audiere și încheiem acest punct de pe ordinea de zi, subiectul 21, punctul diverse. Nu avem uh, elemente aici, iar uh, punctul 22 data următoarei reuniuni, 21 și 22 decembrie 2015 și uh, pentru noul an. Vă doresc o minunată vacanță de Crăciun, odihniți-vă pentru a reveni cu forțe noi la întâlnirile din anul viitor. Toate cele bune tuturor!